Mes chers collègues, nous reprenons notre... Dragi colegi, vă propun să continuăm cu reuniunea comisiei. Sunt foarte bucuroasă să îl salut pe domnul Mili, care este director general al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă. Și aș vrea să îi mulțumesc deja de pe acum pentru că ne vizitează comisia foarte regulat. Uh, Dumneavoastră, ca președinte al agenției, ați organizat și foarte multe, gestiunea foarte multor uh, probleme și provocări noi, cum ar fi gestiunea siguranței pe Marea Mediterană, lupta împotriva polorii marine și uh, lupta împotriva polorii uh, din partea platformelor uh, de petrol. Sunteți și uh, implicat pentru reducerea emisiilor de sulf. Uh, toate acestea s-au adăugat activităților uh, care, pe care le avea oricum Agenția pentru Siguranță Maritimă. Aș vrea să profit pentru ca să subliniez și rolul extraordinar de important al acestei agenții și mai ales activitatea sa deosebită de inspecție a vaselor uh, și navelor, mai ales identificarea celor nonconforme din punct de vedere al siguranței, diminuarea riscurilor de accident și reducerea amprentei ecologice din sectorul maritim sunt uh, chestiuni prioritare pentru agenția dumneavoastră care de mult timp deja acționează în această direcție. Comisia noastră a cerut de mai de mult o îmbunătățire a fondurilor, o sporire a fondurilor EMSA pentru ca să poată face față noilor provocări cu care se confruntă. Sunt de aceea foarte convinsă că um, dumneavoastră veți face tot posibilul, noi vă vom susține în continuare și vă transmit acum, cu, vă dau cuvântul pentru ca să ne spuneți care au fost activitățile EMSA în ultimii ani și care sunt provocările de anul acesta și cum doriți să le faceți față. Vă mulțumesc încă o dată și după ce luați noastră cuvântul, deschidem uh, și dezbaterile pentru ca să îi ascultăm și pe colegi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Încă o dată aș dori să vă felicit pentru numirea dumneavoastră în funcția de președinte în această comisie. Stimați deputați uh, din Parlamentul European, doamnelor și domnilor, aș vrea în primul rând să-mi exprim încă o dată recunoștința față de comisia dumneavoastră pentru că mi-ați dat pos posibilitatea să vă informez despre ultimele evoluții și provocări uh, ale EMSA. Este foarte important pentru mine și pentru staful meu la Lisabona să vă pot uh, prezenta uh, prioritățile noastre pentru următoarele luni. EMSA se va concentra în 2017 pe rezolvarea unor puncte care îi, îi revin ca sarcini, ca și cod legislator, Uh, din partea Parlamentului așadar și uh, să îmbunătățesc resursele umane. Iar susținerea dumneavoastră a EMSA a fost uh, re- reiterată în octombrie cu intrarea în vigoare a ultimelor amendamente pentru regulamentul EMSA, care a poziționat agenția ca un jucător principal atunci când e vorba de funcțiile comisiei în, în, um, în funcția sa de, de bază, pază de coastă. Aceste sarcini vor continua, desigur, în 2017, dar vom avea o reducere de personal cam 10% până la sfârșitul anului. În paralel, după cum puteți vede, vedea în acest grafic, mandatul extins al agenției a fost acompaniat de resurse proaspete pentru a face față noilor provocări ale cooperării europene în domeniul pazei de coastă. Gestionarea mm, ca funcțiilor de pază de coastă nu este o noutate pentru agenție. Această sarcină a fost mm, o prioritate pentru agenția noastră și până acum. Ceea ce se schimbă însă este dimensiunea și amploarea activității ca o consecință a mm, noilor sarcini și, așa cum a prevăzut-o colegislatorul în 2017, EMSA va lucra cu EFCA și cu Frontex în trei domenii principale. O um, partajare a informațiilor și datelor, o a supravegherii maritime cu noi tehnologii și activități de formare de capacități. Astăzi, EMSA este furnizorul principal um, în domeniul instituțional maritim. Sistemul SafeCNet permite o procesare de 19 milioane de mesaje pe zi din diferiți senzori și surse, din diferite surse, permițând să identifice vapoarele în larg și să ofere informații tuturor navelor conectate. Această imagine maritimă este apoi dată um, tuturor agențiilor care o necesită, agențiile Uniunii Europene și tuturor uh, instituțiilor sau uh, corpurilor de pază de coastă și astfel uh, aceste informații sunt procesate. Aceasta arată că um, informația este disponibilă cât se poate de rapid și aceasta ajută la luarea de decizii complexe. Iată de ce acum serviciile noastre se pot uh, accesa acum și pe, pe um, mobil, de exemplu, sau pe alte platforme mobile. Tehnologiile de supraveghere au evoluat foarte repede. EMSA își uh, respectă programul de lucru și în 2016 a securizat o serie de servicii care se bazeau pe sisteme de drone de, uh, na, pilotate la distanță. Și din uh, primăvară vom putea să oferim și serviciilor REPAS și agențiilor UE o susținere mult mai bună în ceea ce privește funcțiile de pază de coastă. Um, instalații uh, cu diferit, de diferite tipuri, AirPass, uh, vor fi folosite pentru a um, obține mai multe rezultate și pentru a putea face controlul frontierelor uh, în larg sau, tem, uh, sau controlul pe coastă, siguranța navigației, um, operațiuni de salvare, detectarea poluării, control al pescuitului și alte acțiuni legislative. Îmbunătățirea funcțiilor de pază de coastă a autorităților naționale înseamnă și capacități noi, înseamnă și formare. Agenția și-a creat un portofoliu de uh, formare, incluzând module de e-learning uh, despre diferite responsabilități ale statelor membre. În um, mare parte, platforma noastră de e-learning pe care o vedeți aici pe ecran va fi folosită pentru a dezvolta noi module sau sesiuni de formare pentru îmbunătățirea capacităților sau competențelor la nivel național. Astăzi ea conține 18 module care uh, au și module de tutoriat în ceea ce privește construcția unor nave, condițiile de viață la bord sau de uh, cargo și uh, stocare. Aș vrea să vă rog să vă uitați și la așa numitul uh, ghid anual de accidente și probleme și incidente navale care este oferit de către statele membre lui EMSA numărul de victime și de accidente crește din ce în ce mai mult, statisticile sunt din ce în ce mai grăitoare în fiecare an. O noutate din septembrie este publicarea unor date cheie despre investigațiile la diferite accidente pe bază trimestrială pe pagina noastră, astfel încât diferiți actori să poată profita de aceste informații. EMSA a publicat recent uh, statisticile um, cu privire la um, piața muncii în ceea ce privește uh, operatorii maritimi care um, au certificate și uh, care operează pe mare. Acesta este primul an în care avem astfel de date, iar vom continua să colectăm date în următorii ani și vom putea extrage diferite tendințe și vom putea analiza mai bine datele în ceea ce privește forța de muncă din domeniul maritim uh, pe viitor. EMSA va continua să exploreze și să-și extindă potențialul sistemului TETIS. Acest sistem a fost dezvoltat în original pentru a susține uh, inspecțiile de port în uh, zonele afectate și um, în momentul de față ele prevăd și uh, verificarea armonizării și inspecții prevăzute de, un, de legea europeană. De exemplu, modulul sulfur este folosit în toată Europa din ianuarie 2015 și uh, a fost introdus după directiva cu așa numita Sulfur Directive și a dat rezultate foarte bune. În 2017 o să ne concentrăm pe modelul MRV pentru a monitoriza și verifica dioxidul de carbon emis uh, în transportul maritim. Aceasta este o provocare esențială pentru noi și va fi prima, primul sistem disponibil care va putea să interacționeze nu numai cu administrațiile naționale, ci și cu companiile din lume. În uh, primăvara acestui an, EMSA va începe un nou, de, uh, un nou set de proiecte de asistență pentru Mediterană, precum și în Marea Neagră și Marea Caspică. Aceste eforturi uh, în politicile europene vor să ajute țările din bazinele respective să-și apropie standardele de legislație a Uniunii. Proiectul se bazează pe alte proiecte inițiale care au fost deja duse la bun sfârșit bine și uh, mă refer aici, de exemplu, la agen... rețeaua agențiilor în, uh, care va fi testată, de exemplu, în ape vecine. Când e să vorbim de um, eficiență și susținerea traficului maritim, uh, EMSA va susține Comisia în, și indirect industria maritimă pentru ca să își armonizeze abordarea în ceea ce privește raportările din port din porturile UE. Agenția este parte a unui proiect pilot care va testa, de exemplu, așa numitul proiect e-manifest printr-un, printr-o fereastră unică europeană maritimă. Acesta este un prototip care va demonstra foarte bine cum se poate face o armonizare la nivelul formalităților de cargo. Un pas important în toată imaginea generală maritimă este securizarea datelor prin satelit, AIS. Această sursă de informație este extrem de importantă și care îmbunătățește de asemenea și um, conștientizarea uh, informației din domeniu. Nu se pot uh, totdeauna localiza uh, pozițiile uh, vapoarelor, navelor, uh, când sunt, de exemplu, foarte departe de coastă și de aceea e foarte important totuși să știm ce fac vapoarele care sunt uh, sub pavilion european și uh, în momentele acelea numai satelitul este șansa noastră. Din toamnă, agenția are un contract de patru ani pentru a-și încărca sistemele cu aceste date din satelit. Copernicus este programul satelit uh, de observare al um, uh, Pământului, al Uniunii Europene, EMSA, este entitatea pentru supravegherea maritimă și puțin după ce a fost implementat acest program, avem și, am avut și o componentă de observare a Pământului, care a integrat sistemul nostru maritim pentru a îmbunătăți și controlul activităților de pescuit acest serviciu va fi dezvoltat și pe viitor pentru a putea localiza, de exemplu, containere pierdute pe mare sau pentru a monitoriza transferul de la vapor la vapor. Agenția continuă, de asemenea, să joace un rol foarte important în uh, ceea ce privește răspunsurile la poluarea cu uh, petrol. EMSA și-a construit un lanț foarte amplu de răspunsuri, 18 răspunsuri. E vorba de 18 vapoare, nave care acționează în PPP, în parteneria public-privat, pentru uh, o reacție rapidă la astfel de catastrofe. Uh, navele sunt operate de către privați, operatori privați, care au activități comerciale în larg în zonele care sunt afectate, dar care au semnat un așa numit contract de stand-by cu EMSA, care îi obligă atunci când e nevoie să reacționeze în 24 de ore la uh, cazuri de poluare și urgențe de acest tip. EMSA își diversifică și uh, portofoliul de combatere a poluării uh, prin petrol, de pe, cu petrol la dispoziția statelor membre și mai ales statelor costiere, oferind asistență tehnică, de exemplu, uh, instalații anti-incendiu și așa mai departe, pe care le avem, de exemplu, în Aberdeen și Gdansk, și încercăm să avem un al treilea, o a treilea bază în Adriatică. Doamnelor și domnilor, sper că această prezentare pe scurt a priorităților și provocărilor pentru 2017 va putut da o impresie generală a ceea ce vom face noi la agenție în următoarele 12 luni. Mă bucur de întrebările dumneavoastră și aș vrea să vă confirm invitația pe care am adresat-o deja de a vizita EMSA la Lisabona, Așa și sper să avem uh, o vizită la fel de bună ca cea a doamnei uh, Monteiro de Aghiar uh, din martie anul trecut. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Mili, pentru prezentarea extrem de interesantă a activităților dumneavoastră. Acum aș dori să deschidem dezbaterea cu coordonatorii și aș vrea să-i dau cuvântul mai întâi lui Vim Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult de faptul că Claudia Montero este aici și sper că vom, să vă avem și ocazia să punem și uh, dânsei câteva întrebări. Mulțumesc foarte mult directorului general uh, EMSA pentru prezentarea pe care a făcut-o. Uh, v-am înțeles eu bine, domnule Mili. Ați spus că vreți să vă extindeți. Întâi, ați fost o agenție clasică de siguranță și acum vreți să deveniți o agenție care se ocupă din ce în ce mai mult cu paza coastelor. Dumneavoastră vă ocupați și de mediu acum, din câte văd, și vă ocupați și de inovare. Deci dacă, de exemplu, vorbiți de Copernicus, vorbiți de supravegherea prin satelit, vreau să vă întreb cum reușiți să faceți toate aceste activități? mă gândesc la dumneavoastră, știu că în sine e o activitate foarte bună, dar aveți buget, aveți personal pentru a face toate aceste lucruri? Știți că noi, politicienii, nu suntem niciodată mulțumiți. Tot ceea ce faceți bine uh, este de obicei uh, considerat normal, după care noi punem ștacheta și mai sus. Și în acest context vreau să vă întreb cât de departe mergeți în zona mediterană, mergeți de fapt doar până la limita apelor teritoriale ale UE sau nu? Înțelegeți că vă pun întrebări uh, cu privire la bărcile de migranți. Siguranța bărcilor joacă și ea în, uh, un rol în, uh, în ceea ce faceți dumneavoastră? De exemplu, vreți să împiedicați ca bărcile să mai părăsească coasta Libiei? Dacă vreți să ne spuneți câte ceva, vreau să știu cum veți face colaborări. Nu avem prea multe autorități deja, știu serviciile destul de bine ce face celălalt. Vreau să pun această întrebare, chiar dacă nu este poate foarte comodă. De scurt timp, în Comisia Envi, am vorbit despre IMO și despre ETS. Și mă bucur că și dumneavoastră ați vorbit de aceste aspecte. Însă se pune problema dacă Europa poate merge singură în domeniul ETS sau EHS și dacă este cu adevărat cea mai bună alegere. Știu că e vorba de o întrebare mai degrabă politică, dar totuși vreau să vă pun. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Van de Camp, iar acum domnul Ertug. Deci nu mai doriți să luați în tele cuvântul. Doamna Ayala Sender atunci. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă felicit. E prima ocazie când pot lua cuvântul și vreau să vă felicit pentru alegerea în această poziție. Vreau să-i mulțumesc domnului Mili de la EMSA. Îmi aduc aminte primele dezbateri cu domnul Mili în epoca aceasta arheologică, dacă vreți, a EMSA, vorbeam despre nevoia de a acoperi toate fronturile europene, nu numai unele, vorbeam despre poziția embarcațiunilor, iar EMSA acum uh, ne sprijină cu capacitate și eficiență. Cum spunea domnul Van de Camp, uh, are acum uh, un mandat mai complex, dar am vrea să ne asigurăm că mandatul inițial mandatul de prevenție, de a ne asigura că supraveghează traficul care este din ce în ce mai intens în, în ciuda crizei, ne gândim și eu știu și la Suez, la Panama, e, traficul e din ce în ce mai mare, deci în ciuda tuturor acestor aspecte care țin de prevenția și protecția mediului marin, uh, Aș vrea, în primul rând, să vă întreb în ce mod uh, această bază mai veche a mandatului dumneavoastră, cel care ține de siguranță, este garantată. Înțeleg că acum aveți un nou mandat și uh, sunteți într-o sinergie cu Frontex, deci lucrurile vor fi mai complexe. Mă întreb dacă aveți vreo preocupare ca să ne ajutați sau să vedem ce probleme pot apărea legate de această sinergie, dacă se poate într-un fel sau altul să îmbunătățim situația, pentru că înțelegem că este un pas pozitiv, dar este o situație care vă pune eh, niște provocări în față. Nu, ideea ar fi că dacă tot v-am investit, să nu vă dezinvestim la un moment dat. Mulțumesc, doamnă Sender. Domnul Zile are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să vă văd din nou, domnule director general. Ați făcut o prezentare excepțională. Vreau să vă pun două întrebări. Prima se referă la noile funcții legate de Frontex și de migranți. Am fost la Lisabona acum vreun an și jumătate, cred și atunci lucrurile abia erau la început. Ești din, acum aveți vreo 50 de persoane care se ocupă de acest aspect al activității. Puteți să ne dați niște exemple care sunt aceste nouă funcții pe care le aveți din privința EMSA? Pentru că în, în presă problema nu e detectarea unei ambarcațiuni care vine din Libia. Uh, Problema este cum să se poate interveni înainte să intervină Frontex-ul. Apropo de aceste embarcațiuni uh, uh cu migranți, uh, pentru că ei pot uh, acționa doar pe 20 de kilometri. Ce puteți să faceți dumneavoastră cu niște exemple? A doua chestiune, poate că e naivă, dar am pus-o și președinției malteze și n-am primit niciun răspuns. Uh, în Marea Nordului și în Marea Baltică. Din 2015 am introdus niște limitări pentru emisiile de sulf. În unii apărători ai mediului uh, se gândesc mai mult la coasta de sud, la Mediterană, alții la coasta de nord. Oare n-ar fi bine să se întâmple același lucru și în Mediterana, să se stabilească aceleași limitări? Pentru că e vorba de poluare, evident și uh, traficul este foarte intens în Marea Mediterană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zile. Domnul Telicca are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Mili, bun venit. Uh, vreo câteva întrebări pe care vreau să vi le adresez uh, au fost adresate deja de colegi în prezentarea dumneavoastră foarte complexă, foarte bine structurată, cu multe informații, exista un punct care lipsa. Și anume, ce nu merge bine? Ce nu este la înălțimea așteptărilor noastre? Unde am rămas în urma ambițiilor? Sau poate în urma programelor pe care ni le-am făcut, care sunt obstacolele de care ne lovim. Printre rânduri am citit cumva că există așa ceva. Funcțiile dumneavoastră sunt multiple și foarte înalte. Și cu ce vă putem ajuta? Ce anume vă ridică o problemă sau un set de probleme? Asta ar fi unul. Și în al doilea rând, mă bucur că ne-ați prezentat perspectiva dumneavoastră apropo de interacția cu Copernicus. Dar întrebarea mea este următoarea. Ținând cont de faptul că în alte domenii suntem departe de a fi capabili să folosim ce ne aduce Galileo sau Copernicus. Cum credeți cândva în viitor că vom putea exploata aceste facilități? Pentru că mă gândesc că există un potențial extraordinar de mare se pot oferi servicii, le putem folosi, dar asta se aplică și la EMSA în acest con- context sau nu? Asta ar fi a doua întrebare. Și, bineînțeles, celelalte întrebări, cum spuneam, au fost puse de colegi deja. Mulțumesc. Domnul Taylor are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să vă văd din nodul Emilii. Cred că toată lumea pune aceleași întrebări. Și o să le repet încă o dată ca să fie clar. Am fost foarte impresionat de activitatea EMSA de-a lungul anilor și știu că anul trecut uh, vi s-au acordat niște responsabilități în plus să monitorizați uh, instalațiile de care exploatează gazele naturale și petrolul și de asemenea activitatea uh, legată de Frontex. Și ca și toată lumea de aici mă întreb, puteți uh, să ne spuneți dacă au apărut probleme sau dacă anticipați probleme în legătură cu aceste sarcini noi. Mulțumesc, domnule Taylor. Doamna Chilonen are acum cuvântul. Uite așa, de cum ați sosit, v-am și luat în primiră. Mulțumesc, bună ziua! Îmi pare rău că tocmai ce am sosit, am sosit cu întârziere. Voiam să pun o întrebare legată de problema refugiaților care e mai puțin uh, discutată. Dar înțeleg din domeniul transportului maritim că problema n-a dispărut. Credeți că Parlamentul ar trebui să facă ceva? Ce anume ar trebui să facă Parlamentul în ce privește uh, refugiații și siguranța maritimă? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Jackie Foster are cuvântul. Mulțumesc, uh, bun venit, domnule Mili. Mulțumim pentru prezentare. Câteva chestiuni, pentru că au fost altele menționate deja niște de colegi. Când uh, uh, directiva, când a fost prezentată directiva despre sulf, au fost niște probleme. Uh, industria transportului, de sectorul transportului maritim spunea că trebuie să-și actualizeze tehnologia. Mulți au, ca uh, că asta îi costă foarte mult, dar lăsând asta deoparte, fie că e vorba de Marea Nordului sau altă mare, dar a apărut o problemă anul trecut. Era vorba de vase care aveau tot acest echipament nou și ajungeau în docurile unor porturi, nu toate, în anumite porturi europene, care încercau să stabilească niște reguli locale, niște regulamente locale ca să eh, nu le permită să andocheze. Spuneau că nu îndeplinez directiva apei curate, ceva care venea de la Comisia Envi. Am discutat această chestiune cu președinția anterioară și cu cea dinainte și ideea e că astăzi ar fi foarte util să știm cum stau uh, lucrurile, să vedem dacă s-au clarificat lucrurile, pentru că nu o să suportăm firește ca să se aducă în discuție niște reguli locare și să se ajungă la un conflict uh, între două directive sau două regulamente. Și aș vrea să... Și al treilea punct se referă la poluare elementul cheie despre poluare, dacă există o scapare de petrol, este o catastrofă. Dar uh, care, domeniile cele mai mari în privința poluării sunt plasticele uh, și deșeurile. Sunt reguli care se referă la uh, vasele care circulă pe mare. Dar dacă analizăm statele membre, statele portoare, poluarea Uh, care este împinsă către mare este absolut uriașă, este inacceptabil și este dincolo de ideea asta a apelor albastre ale mărilor și oceanelor. Este o problemă care e o provocare pentru întreaga lume. Și dumneavoastră, ca director al EMSA, priviți aceste lucruri colectiv și mă gândesc dacă EMSA are vreo idee apropo de abordarea acestor chestiuni mai ales când vă confruntați cu uh, probleme importante, cum ar fi scurgerile de petrol sau scurgerile de combustibil. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care le voi primi și mă bucur să vă văd. Mulțumesc, președinta. Are cuvântul doamna Montero. Am văzut-o într-o fotografie foarte frumoasă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Îl salut pe domnul Mele, care a venit la noi astăzi. Îmi pare rău, am pierdut prezentarea dumneavoastră. Da. S-a suprapus cu reuniunea de la Comisia pentru Pescuit și trebuia să fiu acolo, dar am uh, menționat, am prins ultima parte în care a spus cam asta e. Vrem să avem contacte cât mai frecvente și să vedem Uh, cum își fac oficialii treaba ca să înțelegem cum funcționează EMSA. Nu o să repet ce au spus deja colegii privind uh, una dintre chestiuni cu care se confruntă Europa și anume refugiații. Dar sunt două chestiuni asupra cărora aș vrea niște comentarii de la noastră. În primul rând, pachetul maritim pe care l-am dezbătut azi dimineață și care a fost prezentat de comisie, adică siguranța pasagerilor. Este vorba despre rolul EMSA uh, în inspecțiile pe care le face la bordul vaselor. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce părere aveți despre abordarea bazată pe risc pe care se bazează inspecțiile? și uh, vorbim despre directiva porturilor de stat. Și apoi, încă o chestiune, privind punerea în aplicare a directivei uh, pentru sulf, uh, cum putem să o transformăm în realitate? Ce părere aveți despre investițiile în uh, LPG, LPG-ul fiind un combustibil mai puțin poluant? care nu are emisii de sulf. Și ați făcut inspecții. Cum merg lucrurile astea? Și acum domnul Riche are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule director, ați văzut că ca această comisie susține agenția dumneavoastră și uh, s-a luptat pentru extinderea mandatului dumneavoastră. Ines uh, s-a referit la la resursele financiare și materiale ale agenției din acest punct de vedere. Dar ținând cont de noua dumneavoastră misiune, de nou dumneavoastră mandat legat de Frontex, considerați că aveți mijloacele legislative, regulamentare, statutare pentru a vă exercita misiunea? Frontex-ul beneficiază de mijloacele dumneavoastră, de uh, dar nu are uh, acces uh, prin regulament uh, la frontiere. Aveți nevoie de o îmbunătățire, de o lărgire a capacității legislative de intervenție pentru agenția dumneavoastră sau considerați că aveți un cadru legislativ suficient și e sigur cadrul dumneavoastră legislativ? Mulțumesc, domnule Riche. Am și eu o întrebărică În februarie 2017, uh, agenția va lansa o cerere de ofertă pentru polură, pol, supravegherea poluării marine cu dronele. Ce tip de poluare veți supraveghea? Mă alătur preocupările doamnei Foster și domnului Zile. Și a doua întrebare, care sunt așteptările dumneavoastră privind Uh, regulamentul pentru drone pentru a facilita tocmai survolarea aceasta de supraveghere. Sunt multe întrebări și acum vă dau cuvântul, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, doamnelor și domnilor deputați pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Vreau să le rezum un pic pentru că sunt întrebări care se suprapun. În primul rând, rolul EMSA și temeiul juridic. Avem un mandat foarte clar al EMSA bazat pe uh, regulament și revizuirea regulamentului. Există o însărcinare clară pe care trebuie să o punem în aplicare. Este vorba de sarcinile esențiale ale agenției și dacă analizăm aceste sarcini principale esențiale, sunt legate de siguranța transportului marin, de protecția mediului și de chestiuni de monitorizare. Iar acum ajung la colaborarea cu Frontex și cu FK. Colaborăm cu ei de foarte mulți ani am avut uh, acorduri de servicii bilaterale de ani de zile. Asta se bazează pe faptul că EMSA are capacitatea să monitorizeze zona marină pe care cele două agenții nu au. Și nu trebuie să duplicăm sau să triplicăm sistemele. Cu alte cuvinte, le oferim informațiile necesare pentru aceste agenții și uh, chiar uh, unele din serviciile noastre sunt la cererea clientului. În anumite proiecte ale Frontex sau FK sau am, le-am oferit asemenea informații la cerere. În momentul acesta, pentru cei de la, avem persoane de la Frontex care sunt la EMSA și care iau imagini marine uh, folosind sistemele EMSA pentru serviciile Frontexului aceste informații care sunt colectate de EMSA nu sunt suficiente. Cu alte cuvinte, el prelucrează aceste informații uh, care apoi ajung în sistemul Eurosur. În felul acesta folosim uh, instrumentele noastre mult mai eficient pentru că sunt folosite de trei agenții. Chestiunea asta a pazei uh, frontierelor și a gardei de coastă. Majoritatea acestor funcții de pază de coastă sunt parte din activitatea noastră. Putem spune că, de fapt, creează mai multă muncă pentru noi, dar fiind parte deja din însărcinările noastre de bază, nu creează o sarcină de muncă suplimentară foarte mare. Cum spuneam, colaborăm de mult cu aceste două agenții. Cu alte cuvinte, doar am îmbogățit activitatea noastră. Cum ați văzut din diagramă, vom folosi și încă 17 persoane. Sunt persoane pe care le vom angaja, sunt dedicate acestor servicii, servicii și funcții legate de paza de coastă le vom folosi pentru serviciile specifice și pentru dezvoltarea informațiilor uh, de monitorizare. De asemenea, mi s-a pus o întrebare dacă sunt obstacole pentru EMSTA, obstacole de natură juridică sau alte obstacole. Ce pot face Comisia și politicienii? Da, sunt asemenea obstacole. Ne ocupăm acum cu serviciile RAPAR, nu avem încă legislație la nivel european. Trebuie să negociem cu autoritățile naționale ale aviației, cu Eurocontrol, cu EASA, despre modul în care putem uh, să, fac, să folosim dronele în anumite zone. Uh, zonele, dronele nu vor monitoriza uh, teritoriul uscatului sau zonele locuite. Noi vom survola doar marea, pentru că asta este misiunea noastră. Dar nu avem uh, reguli. Asta este un obstacol pentru noi. E o mare provocare, pentru că anul viitor, cum spuneam, ar trebui să începem deja să oferim asemenea servicii agențiilor și statelor membre privind serviciile cu drone pentru noi e o mare provocare, pentru că trebuie să negociem cu fiecare stat membru, cu autoritatea uh, de aviație, pentru permisiunea de a survola anumite zone. E ceva ce trebuie să discutăm. E un serviciu nou pe care îl punem acum la punct. Vom, uh, pe, și uh, vom folosi dronele în multe moduri, pentru că vrem să fie cât mai eficiente cu putință Uh, sigur, monitorizăm uh, marea cu capacitățile noastre, cu sateliții, cu altele, dar dronele uh, se adaugă la serviciile existente, aduc plus valoare la informațiile de monitorizare pe care le colectăm deja și le integrăm în informațiile pe care deja le colectăm, cum spuneam. Trebuie să elaborăm aceste servicii, să le uh, dezvoltăm cu furnizorii de servicii, cu senzorii multipli. E o provocare pentru noi, o provocare pentru EMSA și avem nevoie de tot ajutorul și din partea Comisiei dumneavoastră. Domnul Taylor a pus o întrebare despre instalațiile de exploatare a gazelor naturale și petrolului și rolul EMSA în această privință. Cum se pupă ele cu funcțiile de pază de coastă? Și noi ne punem întrebarea asta. În ce măsură acțiunile noastre nu pun în fața noastră mai multe provocări din punct de vedere al resurselor financiare și umane? Cum spuneam, ne reducem personalul pe baza cererii comisiei din 2013, adică să scadem personalul cu 10%, dar că acum cu paza de coasta adăugată uh, angajăm 17 persoane noi, deci pentru noi este un joc cu sumă zero. Uh, vom reveni la numărul de personal pe care îl aveam înainte. Uh, am uh, mutat personalul, am rotit personalul dintr-o parte în altă, am dezvoltat sistemul ca să fie mai automatizat, ca să putem folosi oamenii de care avem nevoie pentru serviciile expert, pentru serviciile specializate. Mandatul pe care îl avem astăzi nu mai poate fi lărgit fără resurse suplimentare, atât financiare cât și umane. Suntem cam la limită Uh, putem să funcționăm cu toate serviciile de până acum pentru statele membre, pentru comisie, pentru părțile interesate, oferindu-le produse de bună calitate, dar uh, în momentul acesta sunt cam multe obstacole, suntem cam strânși. Există, sigur, uh, disponibilitatea de a pune mai multe sarcini pe umerii EMSA, bazându-ne pe expertiza noastră în diverse domenii. DG um, Environment, DG Mediu, DG Clima ar dori să folosească serviciile EMSA pentru uh, agenda lor, pentru programul lor, pentru că le uh, oferim informații mult mai bogate decât uh, ce au ei la dispoziție. Chestiunea refugiaților e o chestiune importantă în care EMSA are un rol foarte clar. Uh, noi oferim informații de susținere Frontexului, nu ne asumăm alte responsabilități în acest domeniu, dar îmbogățim informațiile care, pe care le oferim deja Frontexului din această punctă de vedere uh, capacitățile noastre de monitorizare cu drone și capacitățile existență ne permit să dăm informațiile necesare Frontexului. În momentul acesta putem detecta vasele de mici dimensiuni, bărcile pneumatice, cum spunem, vasele mici, sateliții noștri pot uh, să facă acest lucru. Avem exemple că uh, am detectat bărci, uh, bărcile de, de pneumatice cu 20-30 de persoane și am informat autoritățile naționale care au acționat. EMSA nu face nimic din alt punct de vedere, furnizează doar informații, asta este mandatul nostru, asta este competența noastră. Apoi s-a pus problema emisiilor de sulf. Și iată ce pot să spun aici. Cum spuneam, EMSA de la începutul anului 2015, de când a intrat în vigoare directiva privind emisiile de sulf, colaborăm cu statele membre, colectăm informații, despre infecții, inspecțiile uh, privind emisiile de sulf. În primul an era vorba de vreo 7.000 de inspecții care au fost uh, uh, încărcate în sistemul nostru. Statele membre și-au îndeplinit obligație de a îndeplini cerințele din directiva privind emisiile de sulf. Asta se bazează pe faptul că prețul combustibilului a fost foarte scăzut au putut să folosească uh, motorină marină cu sulf, armatorii au hotărât deja să folosească sisteme uh, de gaze de eșapament curate. Doamna Foster se refera la directiva apelor curate, care a creat probleme în anumite porturi, pentru că uh, nu s-a permis descărcarea în mare a apei reziduale Uh, noi avem niște linii directoare apropo de cum putem să facem aceste verificări. Plasticele și uh, deșeurile nu sunt de competența noastră în acest moment. Dar, uh, sigur, e o chestiune delicată din punct de vedere politică, dar trebuie în primul rând să apară o decizie politică care să hotărască cine își asumă răspunderea pentru acest domeniu. Uh, LPG-ul, GPL-ul, pardon, GPL-ul, uh, e folosit în zone limitate în Europa pentru că, mă rog, se dezvoltă în diverse zone facilități de depozitare a acestui combustibil. Unii armatori uh, își dotează clădirile cu capacități de folosire a acestui combustibil sau uh, sunt embarcațiuni care folosesc uh, două surse de combustibil, combustibil dual uh, și folosesc alternativ și GPL-ul. GPL-ul uh, începe să fie din ce în ce mai folosit durează până când există, până când apare infrastructura necesară și facilitățile de depozitare în diverse zone, durează și mai mult timp la nivel global. Gândiți-vă ce se întâmplă dincolo de Atlantic. Nu dacă vrei să uh, călătorești până dincolo de Atlantic, n-ai capacități de depozitare. Siguranța pasagerilor pe vase este o chestiune uh, care e, ca să zic așa, acționată politic, este, ține de mandatul nostru Uh, colaborăm cu Organizația Maritimă Internațională în acest domeniu și o să vedem ce iese uh, din uh, această discuție privind siguranța pasagerilor pe vasă. Cred că astea sunt cam toate întrebările. Dacă am uh, uitat ceva, spuneți-mi. Mai e o chestiune la care aș vrea să mă refer și pe uh, importanța regulamentului pentru drone. EMSA trebuie să poate să folosească această, trebuie să poată folosi această tehnologie modernă. Și trebuie să existe uh, legislație armonizată europeană la acest nivel. Mulțumesc. O să ne dăm toată silința, spune președinta, să facem acest lucru ca să vă ajutăm uh, la cât mai mult cu putință. Vă mulțumesc că ați fost invitatul nostru, vă mulțumesc că ați fost foarte precis, ne-ați prezentat uh, toate aceste elemente, puteți conta pe susținerea noastră și sigur vrem să, ca agenția să progreseze, să facă față provocărilor. Vă mulțumesc și pe curând mulțumesc! nous continuons avec notre point suivant. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul doamnei Kilönen. Acesta se referă la reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaz cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030. Doamnă Chilenen, vă dăm cuvântul pentru a vă prezenta proiectul nostru de aviz. Mai apoi vor lua cuvântul raportorii din umbră și uh, la un moment dat vom da cuvântul chiar și reprezentanților comisiei. Doamnă Chilonen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, A fost o plăcere pentru mine să re- redactez acest aviz privind uh, reducerea obligatorie a, a, a emisiilor de către statele membre. Vorbim despre o cotă de emisii uh, de dioxid de carbon uh, în Europa. Din 90 încoace se vorbește despre reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor, transportului. Tema aceasta a fost așadar discutată din nou și din nou, dar cu toate acestea emisiile de gaze cu efect de seră au tot crescut în Europa. Spre exemplu, în 2015 au fost, aceste emisii au fost cu 20% mai ridicate decât în 1990. Aviația și transportul maritim nu sunt acoperite de acest proiect de regulament. Conform regulamentului, statele membre sunt obligate să scadă emisiile până în anul 2030. Se, stabilește, se stabilesc așadar cote anuale și o reducere liniară a emisiilor în toate statele membre ale Uniunii Europene. Ce am încercat eu să fac în proiectul meu de aviz? Am, încerc, am încercat uh, să vin cu propuneri uh, care să ducă la transformarea în realitate a acestor uh, reduceri, în, uh, reduceri obligatorii. Îmi doresc ca angajamentele asumate la Paris să se transforme în, în realitate și asta cât mai curând cu putință. Începutul uh, acestor reduceri obligatorii Uh, va avea loc în, uh, va, va fi marcat de anul 2020, iar uh, cotele de emisii vor fi calculate pornind de la media emisiilor de gaze cu efect de seră a fiecăror, fiecărui stat membru în parte, emisii, medie de emisii calculată în conformitate cu anul 2016. Deci e momentul, sau trebuie să facem în așa fel, uh, încât uh, să mm, ne asigurăm că statele membre încep să se achite de aceste obligații cât mai curând cu putință. Dar uh, eu nu sunt uh, neapărat de acord cu stabilirea uh, mediei acestea pornind de la emisiile din anul 2016. Cred că ar trebui să includem un interval de calcul a emisiilor, spre exemplu 2016-2018. Comisia a venit cu o serie de propuneri uh, flexibile menite a acomoda eforturile statelor membre, dar uh, Mă tem că multe dintre aceste mecanisme de flexibilitate, uh, odată folosite de către statele membre, vor duce la neatingerea obiectivelor asumate prin acordul de la, Parcu, de la Paris. Bine, există domenii în care flexibilitatea normal este justificată. Dar există și domenii în care aceste, această flexibilitate este mai degrabă contraproductivă. Eu mi-aș dori ca flexibilitatea atemporală să fie limitată la 5%. Asta pentru ca curba de scădere la nivel național să fie una cât mai evidentă cu putință, cât mai ușor lizibilă. La anexa 4 îmi doresc de asemenea eliminarea unei teze. Uh, propunerea sau comisia vine cu o propunere de scădere a poverii administrative. Toate bune și frumoase, dar eu consider că ar trebui să verificăm anual uh, um, eforturile întreprinse la nivelul uh, fiecărui stat membru în parte. Comisia vrea o verificare la fiecare 5 ani. Trebuie să găsim de asemenea un uh, mecanism care să permită Comisiei uh, aplicarea unor sancțiuni în cazul statelor membre care nu uh, își ating obiectivele. În ceea ce privește sectorul transportului, aș vrea să mai spun un lucru. Consi- un lucru. Consider că măsurile menite a combate, a duce la reducerea emisiilor, ar trebui să fie demarate la nivel național. Dar am o atitudine critică uh, Uh, când vine vorba despre dimensiunea urbană a transporturilor. Eu consider că Uniunea Europeană ar trebui să-și uh, asume rolul de coordonator pentru a, um, a, a coordona coordona până la urmă punerea în aplicare a politicilor acestora de reducere a emisiilor de gaze cu efect de, de seră în sectorul urban. Avem agenda urbană care este europeană, prin urmare e normal ca Uniunea Europeană să își exercite acest rol de coordonator există o serie de fonduri europene și ar fi important ca fondurile europene să fie dedicate unor proiecte uh, care um, Uh, vin cu soluții uh, potrivite pentru durabilitatea mediului înconjurător, proiecte care să ducă la reducerea emisiilor. Mă refer aici la investițiile făcute în uh, diferitele tipuri de infrastructură, și cred că favorizate ar trebui să fie investițiile făcute în pisele pentru bicicli, biciclete, în căile navigabile interioare, și în alte domenii de genul acesta cu un grad de emisii cât mai redus cu putință. Este vorba aici de uh, proiecte care ar putea să fie uh, favorabile, dar bineînțeles nouă tuturor și mediului înconjurător în esență. Dar uh, bineînțeles nu trebuie să uităm caracterul uh, intermodal și mobil care ar trebui să fie garantat de toate proiectele acestea finanțate. Important este ca cetățenii europeni să se poată uh, mișca ușor din punctul A în punctul B. De asemenea, uh, proiectele în care se fac investițiile trebuie să fie cât mai transparente cu, puțin, cu putință. Tendințele mm, până în momentul de față sunt pozitive. Dar cred că instituțiile europene, dar și autoritățile naționale ar trebui să urmărească și în viitor cu mare atenție evoluțiile din sectorul transporturilor. Trebuie să venim cu măsuri care să fie într-adevăr benefice pentru mediul înconjurător și pentru clima uh, planetei noastre. Important uh, ca mobilitatea să nu mai aibă doar efecte negative. Avem nevoie de o logistică eficientă din punct de vedere al costurilor pentru ca integrarea europeană și de asemenea piața unică să fie ambele garantate. Acest regulament sau această propunere de regulament vine cu niște uh, obiective tare ambițioase. Și pornind de la aceste ambiții, uh, nu putem să uităm dimensiunea costurilor. Uh, Consider că o analiză a costurilor și beneficiilor trebuie neapărat să fie făcută în prealabilul activităților la alocare a fondurilor. Eu cred că Comisia Europeană trebuie să ajute, să asiste statele membre în demararea unor astfel de analize. Aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le vom purta cu raportorii din umbră și colegii. Mulțumim, doamnă raportor. Începem cu doamna Clun, prima raportoare din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportoarei pentru propunerile sale. Avem și un cal calendar fezabil. Vreau să-i mulțumesc și pentru acesta, do doamnei raportor. Și eu salut propunerea comisiei. Cred că documentul este unul uh, important statele membre trebuie să lupte împreună pentru a se asigura că avem parte, într-adevăr, de această tranziție spre o economie cu emisii scăzute și e nevoie de instrumentele necesare pentru facilitarea acestei uh, tranziții. Uh, trebuie, bineînțeles, ca prin uh, măsurile pe care le luăm să promovăm creșterea economică, locurile de muncă, de asemenea, dar uh, toate lucrurile acestea nu trebuie să lase într-un cont de umbră protecția mediului înconjurător. Bineînțeles, mai avem și uh, angajamentele asumate de Uniunea Europeană în temeiul a, uh, a, acordului de la Paris. Avem și noi, la nivelul Uniunii Europene, propriile ambiții climatice. Deci, iată, e momentul ca statele membre să vină cu măsuri concrete și măsurile acestea vor fi luate conform acestei propuneri în funcție de uh, Uh, PIB-ul pe cap de locuitor uh, la nivelul diferit uh, statelor membre, lucru care mi se pare foarte logic. Există sisteme de flexibilitate, iată, oferim statelor membre posibilitatea de a colabora. Salut aceste flexi, această flexibilitate, în special salut Uh, flexibilitatea acordată în ceea ce privește obținerea de credite de, de la sectorul agrar, lucru foarte important și de asemenea uh, pot fi obținute credite și din uh, sectorul forestier. forestier. Iată, sunt niște flexibilități pe care le salut, dar pe care cu siguranță le voi discuta în continuare cu doamna raportor. Energia uh, este sectorul care produce 75% din emisii. Deci, iată, lucrurile trebuie să se schimbe și aici. Avem nevoie de politici inteligente și durabile la nivelul statelor membre pentru ca lucrurile să se transforme în uh, realitate. Uniunea Europeană trebuie să rămână și pe viitor lider la nivel mondial în ceea ce privește energia regenerabilă și uh, eficiența regenerabilă energetică. Dar, bineînțeles, trebuie să fim echilibrați când vine vorba despre impunerea acestor obligații ar fi păcat să venim cu mecanisme de, de, de sancționare atâta timp cât uh, cerințele, poate inițiale, sunt mult prea mari și nu pot fi îndeplinite de către statele, uh, de către statele membre. Și tocmai de aceea, iată, avem uh, flexibilitatea aceasta garantată de către uh, Comisia Europeană uh, și care, până la urmă, respectă angajamentele asumate în acordul de la Paris. Iată, încă o dată, mulțumesc raportoarei, vom colabora pentru a veni cu o propunere cât mai solidă în fața Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, care cuvântul doamna Cristin Gudalun. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Maria Chilonen, doamnei raportor, pentru această primă prezentare. În calitate de raportor din umbră pentru grupul socialist și democrat, aș vrea să subliniez în primul rând importanța acestui dosar. E vorba de traducerea acordului de la Paris în drept comunitar. E vorba de un regulament fundamental care va crea o matrice pentru cadrul legislativ al Uniunii Europene în ceea ce privește obiectivele climatice pentru următorii 30 de ani. În această perspectivă, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru felul cum a lucrat, pentru că a îmbunătățit o propunere a Comisiei care nu avea ambiție prea mare. În primul rând, a inclus obiective climatice pentru 2050, care este un lucru indispensabil pentru ca acțiunile Uniunii Europene să se înscrie în acțiuni pe termen lung, așa cum o prevede acordul de la Paris. În al doilea rând, este absolut necesar să îmbunătățim guvernanța obiectivelor prin propunerea unui control de conformitate mult mai regulat și integrând o clauză de revizuire. Pentru a putea completa acest proces de aviz, aș dori să vă fac și eu câteva propuneri care vor permite să mai creștem ambițiile din acest text. În primul rând, pentru a evita ca toate cotele să nu fie distribuite gratis, ar trebui să creăm, așa cum este cazul pentru schimbul de cote la nivel european, un sistem de licitații al unei părți a cotelor anuale. Aceasta ar permite să se integreze principiul poluatorul plătește, generând în același timp fonduri care să poată să fie folosite în proiecte durabile. În ceea ce privește clauza de revizuire, ar fi ambițios să îmbunătățim rolul Agenției Europene pentru Mediu în definirea unor obiective climatice. Necesar ar fi de asemenea să limităm anumite flexibilități care sunt acordate acum statelor membre. În acest sens, ar fi indispensabil să revizuim punctul de plecare ale încercării de reducere a emisiilor pentru a evita ca alocarea cotelor să nu depășească cu mult nivelul real de emisii al statelor membre. Și un lucru care poate să pară neimportant, dar ar fi bine să mai și schimbăm titlul regulamentului și să dăm un titlu mai mobilizator, mai puternic, care să vorbească cu cetățenii direct, pentru ca acest text să devină și mai vizibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum are cuvântul Telicica, domnul Telicica. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun de la început ceea ce cred că știu și colegii, că e vorba de un dosar foarte important. Avem nevoie de un echilibru, avem nevoie de ambiție, dar avem nevoie și de o natură inclusivă și trebuie să oferim rezultate concrete. Iată de ce eu am senzația și aș vrea să și subliniez uh, către doamna raportor de o abordare echilibrată. Sunt convins că în ciuda comentariilor pe care le voi face acum, voi avea ocazia să mai fac comentarii și după prima lectură. Așa cum au spus-o și alții, Amendamentul 8 este, de fapt, uh, articolul 1, în care raportorul vorbește de atingerea obiectivelor prin care statele membre ar trebui să reducă emisiile lor de gaze cu efect de seră și așa mai departe. Și aici se stabilesc obiectivele pentru 2030, 2040 și 2050. Înțeleg uh, ambiția în legătură cu aceste obiective și sunt gata să o accept, însă mă întreb dacă asta este ceea ce trebuie să spunem în proiectul de regulament, având în vedere că aceste cifre corespund anumitor uh, date pe care le avem în momentul de față, dar nu înseamnă că nu vom face mai bine până la urmă, nu vom reuși să realizăm mai multe. Iată de ce eu nu cred că trebuie să fim prea exacti atunci când stabilim anumite termene și când facem amendamente în Parlament. Întotdeauna eu zic că ar trebui să consultăm și EPRS-ul în ceea ce privește studiile de impact. Deci eu nu vreau să pun la îndoială propunerea. Spun doar că ar trebui să avem cifre exacte și eu zic că trebuie să avem cifre ambițioase Chiar uh, mi s-ar părea mai bine în momentul de față să avem o revizuire, de exemplu, înainte de 2030. Uh, iar dacă nu se poate, aș recomanda ca noi, Comisia, să cerem un studiu de impact, pentru că n-are rost să lansăm cifre uh, de care nu suntem siguri. În legătură cu amendamentul 9, care folosește obiectivele 2020 care au fost uh, trasate în decizie. Vreau să spun că nu cred că este corect să determinăm o traiectorie prin care să se calculeze emisiile uh, din 2030 pe baza emisiilor din 2018 sau 2020. Mi se pare că aceasta va avantaja uh, statele care au din ce în ce mai multe emisii uh, cu, de gaze cu efect de seră. Deci acelea care au făcut eforturi foarte mari pentru reducerea emisiilor vor fi dezavantajate, pentru că acelea în 2016 și 2018 au deja emisii mai scăzute. Iată de ce nu mi se pare că această măsură va susține continuitatea reducerii emisiilor. Însă motivul principal în spatele abordării este de înțeles – poate că ne-am putea gândi eventual la un compromis. Condițiile care limitează emisiile, cotele de emisii, ar putea să fie adaptate în funcție de atingerea sau nu a obiectivelor uh, pentru 2020 de către statele membre și după aceea să se meargă continuu, gradual, în, uh, tot prin reducerea emisiilor și mai departe pentru că excesul de emisii trebuie de asemenea redus și pe total. Foarte pe scurt, mai vreau să mai menționez amendamentul 10 de la articolul 5, aliniatul 3. E vorba de targetul de 5%. Nu am o problemă gravă cu el, acest amendament, dar mă întreb dacă nu putem da stimulente statelor membre pentru ca să rezolve și mai bine problemele. Mi se pare bine ce propune raportorul, nu sunt însă sigur dacă chiar vor avea efecte contraproductive măsurile. Cât este de probabil ca statele membre care sunt foarte bune la eforturile pe care le fac, Adică ce șanse sunt ca un stat care este foarte bun într-un an să devină unul foarte codaș, să zicem, un stat codaș în următorul an. Dar trebuie să vedem puțin care este paradigma, trebuie să vedem cum se poate rezolva problema. Amendamentul 8 s-a discutat deja, amendamentul 11 acum, un amendament uh, care conține propunerea de a mm, elimina emisiile de gaze cu efect de seră până în 2027 sau 2032. Aceasta este ultima mea remarcă. Oricum, mi se pare destul de dificil să mm, evaluăm și măsurile de flexibilitate. Dacă ținem mm, cont de 0,08 factor de multiplicare, Știți că perioada pe care se calculează e destul de lungă, deci cred că dacă aplicăm acest factor, e destul de redus rezultatul. Nu știu cât de fezabil este să folosim această metodă de calcul. În orice caz, înțeleg că trebuie făcute anumite corecturi și uh, va trebui făcută o evaluare la fiecare 2 ani și așa propune și raportorul. Doamnă raportor, Doamnă președinte, aș mai fi făcut câteva remarci, dar pentru a nu încărca prea mult uh, acum discuția, aș dori să le prezent, prezint uh, sub formă de amendamente concrete și în discuția pe care o vom mai purta cu raportorii din umbră și cu ceilalți raportori. În orice caz, uh, voi mai verifica implicațiile a ceea ce promite sau propune raportorul și după aceea să vedem uh, ce putem face pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Acum vreau să-i dau cuvântul domnului Keith Taylor. Mulțumesc, doamnă președinte! Bas este raportorul nostru, dar nu poate fi aici, raportorul nostru din umbră, dar mi-a dat câteva comentarii de transmis. Mulțumesc foarte mult doamnei raportor pentru raport, care aduce foarte multe idei bune. Salutăm îmbunătățirea propunerii comisiei prin asigurarea că statele care nu își ating obiectivele până în 2020 nu vor fi în niciun caz compensate sau uh, recompensate pentru că nu au dat acest rezultat, așa cum a spus dumneavoastră. Statele membre trebuie să plătească penalități în exces pentru comisii, cam 100 de euro pentru fiecare tonă de echivalent CO2, um, pentru că a poluat mai mult decât a prevăzut. Pentru țările însă care respectă graficul, punctul de plecare al emisiilor și traiectoria reducerii nu reflectă, de fapt, emisiile reale din 2021. Și noi vom înainta un amendament pentru ca să ne asigurăm că statele membre nu vor avea un buget uh, prea mare pentru reducerea dioxidului de carbon la începutul uh, aplicării legislației. Mi se pare că propunerea raportorului nu acoperă toate lacunele din ETS și uh, schimbările care provin din folosirea și utilizarea terenurilor. Cred că reducerea gazelor cu efect de seră trebuie gestionată mai bine, pentru că certificatele ETS din folosirea nepermanentă a terenurilor, de exemplu, nu trebuie să poată permite uh, transportului să fie liberat de aceste limite, pentru că aceasta va elimina stimulentele și nu va nu la inovația. Trebuie să ne asigurăm așadar că diferitele tipuri de legislație să fie separate, cât se poate de bine separate, pentru a combate emisiile de um, gaze cu efect de seră. Și în final, aș spune că salutăm introducerea unei limitări uh, în ceea ce privește uh, Uh, alocațiile anuale de emisii și aceste limitări vor permite atingerea obiectivelor pentru 2030, obiectivele de climă. Știm că obiectivul e prea jos, dar dacă vrem să ne respectăm angajamentele de la acordul de la Paris, ele sunt totuși un pas pozitiv uh, în direcția unei schimbări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Taylor, și acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Arnotiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea de regulament uh, de reducere a gazelor cu efect de seră propusă de la Comisie este nocivă pentru că va crea constrângeri de reglementare pentru statele membre, locuitorii și întreprinderile lor. Cred însă că raportul care este propus aici e și mai rău, pentru că adaugă anumite considerații ideologice care sunt nocive pentru economiile statelor membre, incorporând de fapt sancțiuni financiare. Doamnă raportor, puteți să le explicați săracilor europeni și europenilor săraci, de ce trebuie statul să plătească pentru că a poluat prea mult când nu are bani să le dea să mănânce? Deja e destul de dubitabil cum se aplică această legislație, pentru că se aplică doar parțial și oricum regulamentul nu poate fi pus în aplicare cum trebuie. Un bilanț la 5 ani e deja destul de greu de suportat și dumneavoastră îl veți anual când numărul de șomaj, de șomeri va fi dublat, o să vă garantez că pe jos și cu bicicleta se va merge din cauza de restrângeri, de restricții de bani. Dar poate că aceasta îi va bucura pe ecologiști. Eu zic că ar trebui să facem un pas înapoi. Propunerea de regulament este anacronică și uh, cred că concurentul principal uh, a economic al Uniunii Europene adică Statele Unite, tocmai au numit uh, un lider care nu vrea să urmeze acordul de la Paris, care va multiplica extracțiile cu gazuri de șist, gaze de șist, care va face totul pentru ca să nu crește, crească costurile uh, de producție industrială, mai ales va reduce de la mediu, și care vrea să crească puterea de cumpărare a americanilor, scăzând prețul la benzină. Este foarte important însă să nu adăugăm încă o noi adăugăm pe de-o parte încă o sarcină pe umerii cetățenilor, în timp ce Statele Unite se eliberează de ea. Mi se pare că acest dezechilibru va fi problematic și ca să-l citez pe Mark Rutte, președintele, um, premierul olandez de la Davos săptămâna trecută, abandonați ideile romantice, ele sunt cea mai bună metodă de a dezintegra Europa, a spus el. Se pare că exemplul Brexitului nu va, nu va ajuns Continuați să trăiți în ideologie și nu în realitate, dar eu cred că cetățenii din Uniune o să vă amintească imediat despre ce este vorba în Europa. Mulțumesc! Vreau să-i dau cuvântul domnului Kramer. Mulțumesc pentru prezentare. Am venit, din păcate, cam târziu și n-am auzit tot. Însă trebuie într-adevăr să tratăm problema aceasta și după cum am auzit, dacă nu acționăm va fi și mai rău. Când e vorba de șomaj sau când e vorba, de exemplu, de calitatea vieții, dacă astăzi mâncăm bine toți și nu facem nimic împotriva poluării și împotriva schimbărilor climatice, nu o să trăim prea mult și copiii noștri vor trăi și mai puțin, iar nepoții și mai puțin. Aceasta este, deci, răspunderea noastră pentru generațiile care vin. Cel mai grav e însă că trebuie să facem foarte multe în sectorul transporturilor și acest sector a fost ignorat ani de zile, pentru că altfel, ca și cum n-ar avea nicio legătură cu schimbările climatice, dar este singurul sector în care emisiunile au crescut, emisiile au crescut din 1990. În toate celelalte sectoare am reușit să scădem emisiile cu miliarde de euro, iar acum banii pe care îi avem trebuie să-i folosim la reducerea din transport. Ca să vă dau un singur exemplu, ani de zile, dacă nu chiar decenii la rând, industria auto a folosit o energie criminală, penală, pentru a-i păcăli pe oameni și pentru a distruge mediul, iar reacția Comisiei a fost să mute limitele. Nu s-a spus că trebuie respectate limitele, ci s-au schimbat, deși cu energie criminală, repet, s-a ajuns la astfel de depășiri. Nimeni nu este în anchetat, nimeni nu este nici măcar arestat. Deci, nu se știe de ce în alte domenii niciodată nu s-ar fi acționat așa. Iată de ce avem nevoie de teste realiste care trebuie verificate de către instituții independente. Și aici Comisia are ceva de zis. Noi, Parlamentul și noi avem ceva de zis și statele membre nu mai spun. În ceea ce privește comerțul de cote, când l-am introdus atunci am crezut că e soluția, pentru că e vorba de un stimulent material pentru ca să nu se polueze de către întreprinderi. Însă, fiind dat că s-au dat la liber cotele și prețul lor a scăzut, iar Europa nu a fost în stare să stabilească un preț cum trebuie pentru poluarea mediului, lucrurile se continuă și din ce în ce mai ieftine sunt cotele, e din ce în ce mai ușor să poluezi decât să nu poluezi și cred că trebuie să tragem consecințe din lecțiile trecutului. Obiectivele 2020 au fost foarte frumoase, dar eu mi-amintesc că acolo nici nu se vorbea de transport. Comisia hotărâse deja obiectivele până în 2020 sub cancelara Angela Merkel, un obiectiv foarte frumos de 5 ori 20 Transportul nici nu era considerat, însă noi eram aici în comisie și am spus că și transportul trebuie să contribuie. O reducere de 20% pe baza mediei din 90 până în 2020, însă Consiliul nu a vrut nu a vrut să aibă nimic de a face cu această schimbare și cu cât așteptăm mai mult, cu atât uh, suntem mai în urmă față de obiectivele pe care ar trebui să ni le stabilim. Trebuie de aceea să începem cât mai repede pentru ca să mai avem o șansă de reușită. Și vreau să vă dau un exemplu. Dacă se așteaptă prea mult, iată ce s-a întâmplat în China. Eu am fost deja uh, în China de mai multe ori, dar n-am fost de curând. Când vedem ce se întâmplă acum în China și vedem că măcar chinezii au zis bine, atunci trebuie să investim foarte mult în energii regenerabile ca nicăieri, pentru că altfel se sufocă, atunci în fine au acționat. Dacă am fi ajuns măcar până acolo să spun că investim în uh, energii regenerabile, am fi făcut un pas înainte mult mai bun. Trebuie să ne luăm după cele mai bune exemple și nu după practicile proaste, pentru că și noi avem o responsabilitate pentru copiii noștri și nepoții care vor veni. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule Kramer. Și vreau acum să dau cuvântul comisiei domnului Rume Mesca. Vă rog. Thank you very much. Um, and thank you for inviting the commission to... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați invitat Comisia să facă um, câteva comentarii. Nu vreau să fac decât trei comentarii mai precis. Unul legat de ambiție, altul legat de uh, fairness și altul de sarcină administrativă. În ceea ce privește ambiția, vorbim aici de amendamentul 8, adică stabilirea de obiective pe termen mai lung. Ceea ce trebuie să clarificăm din partea Comisiei este că obiectivele, așa cum au fost ele recomandate în textul amendat, nu au fost evaluate cu studiu de impact niciodată de către Comisie. Ceea ce ne gândim noi este că trebuie să facem un studiu de impact pentru targeturile care merg dincolo de 2020 și atunci vom putea să tratăm problema într-un mod avizat. Nu putem acum să stabilim ce facem cu emisiile până în 2030 și după aceea să ne uităm la cifre pentru obiectivele pe termen mai lung. Al doilea comentariu despre fairness se referă la amendamentul 13, în care se propune o tăiere, o eliminare. E un articol foarte important din propunere, pentru că ne asigurăm cu el că nu contrazicem legislațiile actuale pe care le avem în vigoare până în 2020. Există anumite state membre, mai ales cele în care se câștigă mai prost în Europa Centrală și de Est, care trebuie să crească emisiile lor până în 2020 și după aceea vor putea să le reducă. Dacă ar fi să stabilim 2016 sau 2018 ca punct de plecare, am nota că Trebuie notat că, uh, de fapt, contrazicem legislația și, de fapt, ar fi foarte nedrept față de aceste țări pentru că uh, ar fi dezavantajate. Comisia a propus articolul respectiv împreună cu o anexă. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez e legat de sarcina administrativă și se referă de, la sistemul de raportare și de uh, um, conformitate. Cred că nu este destul de clar sistemul acum și eu zic că raportorul are dreptate, raportoarea, care spune că e nevoie de o monitorizare anuală. Asta este ceea ce se prevede în legislație. Apoi mai avem o a doua întrebare cu privire la când se face verificarea de conformitate. Se știe că e un efort suplimentar care trebuie făcut, este vorba de un pas complicat, iar noi din partea Comisiei am putea să acceptăm o verificare de conformitate cam la 5 ani, ceea ce nu înseamnă că multiplicăm, multiplicăm Uh, cifra cu 5 dacă o țară nu poate, de exemplu, să-și atingă un obiectiv un an, pentru că verificarea se face în continuare pe bază anuală, deci se analizează doar anul uh, respectiv, se face un calcul pentru a vedea media pe an. Și ceea ce putem să mai facem, așa cum o facem și de până acum, fiecare an Comisia publică un raport anual despre unde se află statele membre pe drumul către atingerea obiectivelor, așa cum au fost ele prevăzute în legislație. Deci avem o transparență totală. Statele membre pot vedea dacă sunt uh, pe cale să eșueze în atingerea obiectivelor sau dacă tocmai sunt uh, în grafic. Un alt aspect important aici este flexibilitatea suplimentară în domeniul LULUCF, exploatarea terenului, schimbarea destinației terenului și subicultură. Nu se poate vedea însă decât la 5 ani cât, uh, cât câștig vom avea din aceste domenii. Deci e foarte dificil de ambinat cu un model de conformitate. Deci în anii 2023, 2024, 2025, statele membre nu vor ști cât Uh, câte credite își vor obține din folosirea terenurilor și exploatarea terenurilor, decât dacă schimbăm uh, sistemul de monitorizare și ceea ce ar putea să devină foarte scump pentru statele membre. Iată de ce noi nu ne-am atins de acest domeniu. Și vrem să ne mai uităm încă o dată la subiect, să vedem cum e mai bine. Noi credem că am făcut o propunere rezonabilă, o propunere care este fezabilă și care limitează sarcina administrativă pentru statele membre. Și un ultim comentariu, invitația către comisie să lucreze cu statele membre pe analizele de beneficiu orizontal. Cred că deja funcționează bine de ceva ani, există aceste schimburi și dacă ne uităm la propunerea noastră ca parte din pachetul de iarnă pe guvernare, statele membre sunt invitate să pregătească planuri de acțiune de exemplu, pe energie și climă, și ele merg în aceeași direcție. Deci nu ni se pare că este bine să fie incluse aici. Vă mulțumesc foarte mult și vă stăm la dispoziție, bineînțeles, pentru colaborare pentru următoarele săptămâni și luni. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Am înțeles, am auzit o propoziție care spunea că ecologia este o ideologie. Ecologia nu este o ideologie, este o realitate, chiar și la Bruxelles. Pentru că aici avem vârfuri de poluare. Primele victime ale schimbării de climă sunt persoanele cele mai sărace. Deci scopul nostru la această comisie este ca toată lumea să beneficieze de bunăstare și de o viață de bună calitate într-un sector uitat, uh, nu, care a fost uitat la COP21, sectorul transporturilor a fost uh, uitat. Admir faptul că avem o propunere de la Comisie, un raport, pentru că multă vreme Europa a fost motorul și pilotul în lupta împotriva încălzirii climatice și trebuie ca Europa să redevină acest motor. După aceste cuvinte, dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Nu suntem aici doar ca să salvăm planeta pentru generațiile viitoare. Sunt sigur că cei care îl susțin pe Trump și se află printre noi ar dori uh, să polueze trei planete și să le traducă, să le distrugă în acest timp. Dar mulți dintre noi doresc să salveze planeta pe care trăim. Membrii ITRE, Envi și TRAM încearcă să analizeze aceste proiecte legislative din aceeași perspectivă dorim să fim ambițioși. Sectorul transporturilor este o sursă mare de emisii și este vital să-i punem capăt prin politici consecvente pe diversele moduri de transport, inclusiv uh, mașinile grele. De asemenea, trebuie să aflăm și să învățăm ceva, să tragem niște învățături din episodul EMIS. Trebuie ca sistemele de monitorizare și control să fie eficiente, să fie adecvate și să nu le ignorăm. De acum în 10 ani e o perioadă lungă de vreme și trebuie să ne asigurăm că putem să evaluăm uh, situația regulat, trebuie să știm către ce ne întreptăm, trebuie să știm ce se întâmplă. Nu trebuie să ne ascundem în spatele altor sectoare. Și am uh, învățat, uh, am desprins multe învățăminte din trecut. Dacă nu avem reguli uh, clare, dacă nu avem controle și monitorizare adecvată, atunci nu o să ajungem nicăieri. Firește că vor fi cei care fac ce ar trebui să facă, nu. Întotdeauna, ca în orice politică, o să existe și elevul bun, dar și elevii care nu fac nimic. Așa încât trebuie să avem ambiții, sarcini realiste, ca să putem salva planeta. Mulțumesc! Kilonen. Mulțumesc, doamnă Kilonen. Sper că toată comisia uh, vă împărtășește ambiția de a salva planeta. Amendamentele la acest raport uh, vor fi înaintate până pe 3 februarie la ora 12. Continuăm acum ședința cu raportul domnului Taylor privind uh, apropierea dispozițiilor legislative de reglementare și administrativă ale statelor membre în ce privește necesitățile de accesibilitate uh, la produse și serviciu. Aveți cuvântul, domnule raportor, iar apoi o să urmeze diferiții raportori din umbră. Mulțumesc, doamnă președintă. E un titlu care atrage atenția, nu-i așa? Recent, am preluat acest raport de la raportorul anterior. E vorba de un aviz. El a plecat din Comisia Transporturi, așa că activitatea mea pe acest dosar este oarecum limitată. Așa că voi prezenta chestiunile cele mai importante. M-am mai ocupat de uh, accesibilitate și de nediscriminare în ceea ce privește drepturile pasagerilor aerieni așa încât știu foarte bine cât de importantă este legislația, pentru că asigură asistență și independență pentru persoanele care au mobilitate redusă. Nu este o propoziție prea mare. Prevederile acestea au potențialul de a modifica fundamental, de a îmbunătăți fundamental viețile oamenilor. așa încât este extrem de important pentru noi ca domeniul de aplicare a legislației să fie lărgit. În amendamentul 8, pentru a include uh, serviciile de colectare intermodale, transportul public urban, cum ar fi metroul, uh, tramvaiele, troleibuzele, uh, autobuzele, toate, trebuie să includă toate aspectele uh, Uh, eu știu, călătoriei pasagerului de la emiterea biletului până la emiterea inteligentă a biletelor pe internet și, de asemenea, schimbări structurale față de mediul construit. Sunt câteva amendamente pentru a include mobilitatea și turismului și accesul, accesibilitatea intermodală. Vrem să ne asigurăm că experiența pasagerilor cu mobilitate redusă este asigurată. De asemenea, am inclus în amendamentul 12 o nouă definiție a, a accesibilității fără bariere, pe care o definim ca uh, fiind uh, utilizabilă, observabilă și de înțeles, fără obstacole care pot să ducă la reducerea independenței. Iar în amendamentul 5 uh, ne referim la chestiunea coerenței legislative. Recomandăm cu putere și încurajăm Comisia să folosească uh, Uh, regulamentele actuale ale Uniunii Europene, cele care se referă la drepturile pasagerilor, ca bază pentru acte legislative referitoare la accesibilitate, la serviciile de transport și de mobilitate. Aștept să aud comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Dau cuvântul acum domnului Koch. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de aviz reprezintă o bază solidă pentru viitoarea coliberare, colaborare. Definiția dată persoanelor cu handicap și definiția dată de comisie pentru conceptul, conceptul de persoane cu limități funcționale, eu cred că definițiile acestea ar trebui să rămână la latitudinea comisiei emple mai degrabă. Ideea raportorului de a include aspecte intermodale mi se pare salutară. În dimineața aceasta chiar am pus uh, președinției malteze o întrebare uh, uh, pe tema aceasta. Din păcate n-am primit un răspuns. Pe de altă parte, includerea turismului aici mi se pare problematică. Eu cred că ar trebui să creăm un act legislativ cât mai clar cu putință, care să nu intre în conflict cu celelalte acte legislative în vigoare. Avem deja o serie de reguli uh, cu privire la drepturile persoanelor cu mobilitate redusă, uh, drepturi de care aceste persoane ar trebui să se bucure în cadrul utilizării diferitor uh, modalități de transport. Aceste reguli deja existente nu ar trebui să fie eliminate. Uh, de asemenea, adaptările necesare nu ar trebui să reprezintă o povară mult prea mare pentru operatori și pentru agenții economic. Vă mulț- economici. Mulțumim. Mulțumim și noi. Are cuvântul doamna Senalova. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați colegi, legea accesibilității europene a fost publicată acum un an și cred că e momentul ca Parlamentul European să înceapă să se ocupe de acest uh, act legislativ. Și se întâmplă acest lucru la mai multe comisii. Am discutat la Comisia pentru Piața Internă, care este comisia pe fond. Cât privește avizul comisiei noastre, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz. Este un proiect de aviz Uh, căruia îi împărtășesc sentimentele, deci n-am nimic de adăugat. În ce privește transportul public urban, zonele construite, extinderea domeniului de aplicare la uh, transportul intermodal, le salut pe toate. Voi înainta niște amendamente privind datele spațiale care apar în aplicații, cum ar fi rutele uh, și personalul diverselor stații. Voi analiza și aspecte care nu sunt uh, cuprinse în legislație, mașinile de automatele de emis bilete, eu știu, terminalele unde se poate plăti. Cam asta e tot ce am de spus. Este un aviz bun, arată promițător și abia aștept să colaborez cu nou raportor și cu toți ceilalți care se vor ocupa de acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru rap pre proiectul de aviz. Mulțumesc. La început vreau să spun că trebuie să încercăm și trebuie să și reușim că persoanele cu mobilitate redusă să poată duce o viață independentă. Este obiectivul tuturor acestor inițiative, pentru că înseamnă autonomie, integrarea socială și profesională, deci într-o viață independentă dincolo de toate articolele, de toate convențiile de Carta Drepturilor Fundamentale, uh, unde sunt menționate toate aceste drepturi dar uh, sunt obligațiuni pe care nu le îndeplinim așa cum ar trebui. De asemenea, vreau să mai spun ceva, și anume un accent diferit. De fiecare dată când vorbim despre termenul handicap, vorbim într-un sens negativ, nu? Pentru că așa ne sugerează acest termen. Cred că trebuie să schimbăm uh, accentul acestei situații. Adaptarea poate fi o șansă pentru inovarea produselor, accesibilitatea aceasta, facilitarea și utilizarea lor e bună pentru toată lumea, nu numai pentru persoanele care suferă de un handicap. Pe de altă parte, trebuie să vorbim ca investiții, nu din perspectiva cheltuielilor pentru că toate rapoartele se referă în primul rând la cheltuieli, investițiile, utilizarea acestor șanse pe care ni le dau aceste posibilități, aceste produse pentru accesul la piață și pentru inovare. Aș dori, de fapt, să ne spune Comisia Europeană dacă va continua cu, să folosească expresia persoane cu limitări funcționale, pentru că noi am înaintat amendamente uh, în care vorbeam de diversitatea funcțională. Nu pentru a include alte persoane, ci pentru a numi conceptul de handicap într-o manieră mai pozitivă. Și aici am putea să găsim o soluție. Știu că s-au generat, eu știu, s-au născut niște discrepanțe. Trebuie incluse persoanele cu mobilitate redusă și sunt de acord cu cele spuse de raportor pentru a lărgi domeniul de aplicare. la, la metrouri, la tramvaie și la mediul urban. Sigur, competențele sunt în altă parte, dar putem să facem un pas înainte ca să stabilim un cadru general de armonizare. Și sunt de acord de asemenea cu includerea turismului ca posibilitate de a facilita mobilitate, pentru că trebuie să fie coerent, am menționat termenul coerent. În alte rapoarte vorbim de necesitatea de a dezvolta turismul, vorbim de genul ăsta de persoane, trebuie să facem lucrurile mai accesibile pentru turism. Sunt de acord de asemenea cu amendamentul 8, uh, unde sunt prezentate toate aceste domenii de lărgire a domeniului de aplicare, nu la paginile web, la terminale, pentru că dacă nu facem lucrurile în felul acesta, va rezulta o fragmentare uh, legată de ce construim noi. Deci trebuie să avem o viziune mai globală în privința transporturilor, de la punctul zero până la punctul final al transportului și să facilităm viața tuturor persoanelor uh, și grupurilor de persoane, nu numai cu handicap, ci și cu această diversitate funcțională. Sunt milioane de persoane în Europa care sunt afectate de această diversitate funcțională. Vom înainta câteva amendamente, dar uh, raportorul se va bucura de cooperarea noastră pentru ca raportul să fie practic și care să fie în favoarea unei vieți independente a cetățenilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Bilbao. Doamna Chilonen are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Accesibilitatea este vitală din punct de vedere al egalității și cred că trebuie să susținem o abordare largă, universală. Ce trebuie să facem? Uh, trebuie să ne asigurăm că nu există duplicări la nivelul legislației, suprapuneri. Se întâmplă diverse lucruri la nivelul căilor ferate și există un pericol. Să ne încurcăm în ce facem, să creăm cereri contradictorii între legislația existentă și legislația nouă. Ar trebui să stabilim niște baze pentru o accesibilitate mai bună, ca să asigurăm egalitatea între toate persoanele, între toți oamenii. Știu că um, au luat legătura mulți experți cu mulți dintre noi și aș vrea să ne spună raportorul și comisia cum o să ne asigurăm că avem o legislație consecventă și care evită conflictele. Domnul Ertu, care acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și pentru acest aviz. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Când e vorba de accesibilitate pentru persoanele uh, cu handicap, nu putem decât să fim pro. Dar vedem că situațiile din statele membre sunt diferite în momentul de față și aceste diferențe nu trebuie să fie uitate. Dați-mi voie să menționez câteva lucruri care cred că, odată aplicate, ar îmbunătăți situația. Uh, în primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că există reguli uh, specifice în uh, diferitele sectoare. Deci, am făcut deja câte ceva și, uh, prin urmare, n-ar trebui să fim prea modești. Dar, acum trebuie să, fim, să dăm dovadă de inteligență. Există multă bunăvoință, dar s-ar putea ca bunăvoința să fie neproductivă. S-a vorbit despre proporționalitate. Dacă înțeleg eu bine, spre exemplu, fiecare automat de bilete ar trebui să fie modernizat în cursul a șase ani. Acum mă întreb dacă într-adevăr, contribuim la îmbunătățirea situației sau, din potrivă, irosim fonduri. Haideți să vă dau un exemplu. În domeniul telefoanelor mobile avem deja o mulțime de persoane care folosesc uh, diferitele aplicații care permit uh, pe telefonul mobil achiziționarea de bilete. Ei, spre exemplu, căile fetate Germanie din ianuarie și până în septembrie 2016 uh, au vândut, au vândut 6,8 milioane de bilete, asta pe telefoanele mobile. Deci, iată, tendințele sunt ascendente. Eu întotdeauna am luptat pentru accesibilitate și uh, pentru mobilitate, indiferent că era vorba despre persoane cu sau fără handicap. Deci, eu, uh, dat fiind această convingere a mea, mă întreb uh, totuși dacă obiectivul acesta așa bătut în piatră în șase ani de zile este neapărat un pas înainte. După aceea, îmi dau seama că trebuie să se facă o diferență între operatorii privați și cei publici. Ei, uh, nu prea îmi convine diferența aceasta, miroase a discriminare. De ce vrem să îi împovărăm mai puțin pe operatorii uh, privați, în timp ce operatorii publici care adeseori uh, n-au bani, uh, sunt obligați să își asume responsabilități mai mari. Deci dacă se impun uh, reguli, regulile trebuie să fie valabile pentru toată lumea. E inacceptabil ca o persoană cu mobilitate redusă să renunțe la anumite pretenții doar pentru că folosește un operator privat sau unul public și nu unul public. Încă ceva. Dacă ne uităm la formulare, așa pe ansamblu, eu mă întreb dacă ne referim la servicii sau ne referim pe lângă servicii și la infrastructură. Formularea nu mi se pare prea clară aici. Se vorbește despre entități interne, domestice, naționale, ce-o fi asta? încep să mă întreb uh, dacă și în cazul uh, sediilor operatorilor uh, trebuie să fie respectate aceste cerințe. Ei, dacă lucrurile stau într-adevăr așa, atunci ne băgăm în subsidiaritate. Deci nu trebuie să punem în aceeași oală serviciile și infrastructura. După aceea, raportorul merge chiar mai departe, să vorbește despre uh, sănătate. Eu am experiență în domeniu și nu prea înțeleg formularea de aici. Se vorbește de asemenea despre noi operatori de mobilitate. Ce, ce tip de operatori sunt aceștia? Uh, deci, iată, avem un raport uh, plin de bunăvoință, un raport pe care însă trebuie să-l studiem cu mare atenție, să ne asigurăm că nu irosim banii pe care i-am putea folosi altundeva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vin. Un minut. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc. Mm, de la domnul Ertuc mi-a venit o idee care m-a inspirat. Când vorbim despre regulamentele existente, vă rog uh, să includeți acest lucru în raport. La grupul PPE avem o persoană cu uh, dizabilități care vine din Moldova, care ia autobuzul să vină la lucru, dar uh, șoferul autobuzului nu vrea să-i coboare persoanei respective platforma ca să se poată sui în autobuz. Deci trebuie să ne asigurăm că legislația existentă este respectată. Nu trebuie să găsim soluții pentru a spori legislația. Trebuie să folosim deja existență, legislația existentă. E un element care trebuie subliniat. Mulțumesc. Mulțumesc. O, și o să dau acum cuvântul comisiei trei minute și apoi doamna Emanuel Grange de la comisie care ne va spune câteva lucruri. Doamna este aici? Este. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Șefa mea de unitate, doamna Emanuel Grant, din păcate n-a reușit uh, să vină. Mă numesc Ima Plasenfia, sunt expert uh, șef în chestiuni uh, de dizabilități la DG Employment. Vreau să-i mulțumesc raportorului, în primul rând, pentru uh, acest aviz care susține propunerea noastră, se bazează pe piața internă, dar a reușit să includă în raport modul în care pot fi folosite regulile pentru a îmbunătăți și pentru a susține mobilitatea și transportul persoanelor cu handicap. În raport uh, sunt avute în vedere că modurile în care pot, putem îmbunătăți nevoile acestor persoane, uh, lărgind uh, domeniul de aplicare, transport urban, transport intermodal, servicii de cazare, etc. Am luat notă de sugestia sau propunerea uh, de a include și mediul, inclu, mediul construit uh, obligatoriu. În aviz există o cerere de a modifica regulamentul existent și ne îngrijorează utilizarea acestui uh, raport în acest scop. Comisia nu are planuri de a modifica aceste regulamente pentru a include accesibilitatea. Se poate spune același lucru și despre mobilita, planurile de mobilitate urbană durabilă. Uh, alinierea la Convenția ONU și la regulamentele existente este foarte importantă pentru noi. Suntem convinși că există o complementaritate între cele două propuneri mobilitatea aceasta și legislația existentă referitoare la drepturile pasagerilor, care se referă în primul rând la drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă. Celălalt uh, regulament se concentrează pe asistență. Suntem gata să colaborăm și vrem să spunem că acest concept care apare în, uh, în uh, propunere, persoanele cu limitări funcționale, uh, aduce o viziune pozitivă asupra diversității funcționale a tuturor persoanelor care nu sunt recunoscute oficial ca persoane cu handicap, dar care au probleme de accesibilitate. Apoi aș dori să arăt complementaritatea și consecvența cu legislația menționată aici în domeniul feroviar și, în final, propunerea nu ne obligă să instalăm automate uh, pentru eliberarea biletelor și nici nu oprește utilizarea telefoanelor uh, dar vreau să spun că în momentul în care se folosesc trebuie să fie accesibile. Deci trebuie să permitem progresele și inovațiile să pătrundă în acest domeniu, ceea ce este reflectat foarte bine în această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, uh, stimați colegi. Domnule Taylor, vă rog frumos, așteptați. Mulțumesc, sigur, aveți ultimul cuvânt, dar uh, Entuziasmul dumneavoastră se vede clar din raportul pe care l-ați întocmit. Intervenție fără microfon. Da. Contribuția dumneavoastră, contribuțiile noastre sunt foarte interesante și abia aștept să mă gândesc la ele cu multă grijă. Sunt la începutul rolului meu de raportor și s-ar putea să organizăm o reuniune cu raportorii din umbră ca să discutăm diversele posibile compromisuri. Deocamdată voi analiza propunerile dumneavoastră cu multă atenție. M-au atras unele din ideile referitoare la evitarea duplicării, a suprapunerii. Avem datoria să îmbunătățim viața persoanelor cu mobilitate redusă și de asemenea mă atrage și inovarea care a fost propusă aici. Totuși, uneori am utilizat și eu scaunul cu rotile și mă gândeam cum o să ies uh, de aici, cum o să mă duc la restaurant sau la cafenea. Pentru că aș avea niște probleme clare, pentru că e greu să găsesc uh, o cale de acces fără scări. Mi-ar fi imposibil să găsesc la partez o cafenea uh, sau uh, o, un WC. Uh, ia gândiți-vă că ar trebui să vă urcați pe scara în spirală. Trebuie să fim foarte atenți la elementele de bază. Trebuie să ușurăm accesul. Sigur că sunt multe tehnologii noi pentru aceste persoane. Și trebuie și ei să poată să aibă acces și să se simtă bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Taylor. Vom continua ședința cu punctul următor. Mă scuzați, spune președinta. La raportul domnului Taylor, amendamentele pot fi înaintate până pe data de 8 februarie la ora 12. Aveți acum toate informațiile și continuăm cu prezentarea făcută de Comisia actelor delegate care se referă la orientările RTET. Invit în momentul acesta Comisia să prezinte în vreo 10-15 minute starea chestiunii referitoare la două acte delegate prevăzute de regulamentul RTET, articolul 49.4 și 49.6, primul act delegat, articolul 49.4, se referă la adaptarea uh, rețelei globale și a hărților. Comisia l-a adoptat recent, pe 7 decembrie 2016. Ați fost deja informații uh, prin uh, scrisarea Comisiei. Înainte de a intra în vigoare, proiectul de act delegat a fost transmis la Parlamentul European și la Consiliu pentru a fi examinat într-o perioadă de două luni. Al doilea act delegat e articolul 49.6, care se referă la includerea hărților indicative ale țărilor vecine. Este negociat în prezent și Comisia ne va informa care este starea negocierilor. Cum am spus deja, aș dori să vă aduc aminte că este foarte important ca la comisia noastră să urmărim îndeaproape modul în care Comisia Europeană își exercită puterile pe care le-a delegat Parlamentul. Instrucțiunile privind tente sunt extrem de importante. Sunt uh, măsuri legislative în cadrul politicii de transport european și vă încurajez, stimați colegi, să examinați cu multă atenție măsurile pregătite de comisie. Deci dau cuvântul acum pentru prezentare domnului Frederic Dersini de la DG Move, de la Comisia Europeană, și apoi o să-l invit pe domnul Marcus Piper, pe care nu-l văd în sală, și pe domnul Ismail Ertug să ia cuvântul apoi o să dau cuvântul membrilor și coordonatorilor și europarlamentarilor care doresc să se exprime. Are cuvântul Comisia. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați. Vă mulțumesc că ați permis Comisiei să prezinte cele două acte delegate astăzi. Ați explicat perfect contextul, ați explicat perfectul, perfect domeniul de aplicare a celor două acte delegate. Permiteți-mi permiteți însă, mai întâi de toate, să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul uh, pe care ni l-a acordat în pregătirea acestor acte. Parlamentul a fost permanent uh, informat, subliniez asta. Primul act delegat uh, Uh, se referă la actualizarea și uh, monitorizarea permanentă a rețelei, uh, a rețelelor TNT. Din momentul în care tenteurile au apărut, lucrurile s-au schimbat, au apărut modificări și tocmai de aceea Uh, suntem obligați să venim cu aceste adaptări ale actelor legislative, iar al doilea act delegat se referă la relațiile pe care UE le are cu statele vecine. Voi trece acum la engleză, dacă îmi permiteți. Înainte de a prezenta fiecare act delegat în parte, permiteți-mi să subliniez faptul că cele două exerciții nu au nimic de a face cu investițiile și finanțarea proiectelor de infrastructură. De asemenea, aceste acte delegate nu au nimic de a face cu definiția dată coritoarelor TNT, Uh, sau uh, definiția dată coridoarelor de transport de mărfuri. Aceste două exerciții sunt separate. Încep cu primul act delegat. Este verba, vorba despre cel care se referă la actualizarea statistică a rețelelor TNT. Conform regulamentului TNT, Comisia monitorizează parametrii tehnici ai componentelor rețelelor TNT. Articol, articolul 49.4 ne oferă posibilitatea adoptării unor acte delegate pentru adaptarea uh, periodică a anexelor 1 și 2. Această adaptare ar uh, trebui să reflecte uh, provocările determinate de uh, sau modificărilor provocate de provocările uh, cantitative care sunt monitorizate și observate la nivelul rețelelor TNT. Comisia a început procesul de actualizare pe 30 septembrie 2015. Am colaborat cu autoritățile naționale, am transmis o serie de formulare prin intermediul sistemului TNT. Mai apoi, autoritățile naționale au fost uh, periodic consultate. La ședință au fost uh, prezenți și reprezentanții ai Parlamentului European. Pe 9 decembrie 2015 am avut o ședință a experților, după aceea pe 16 martie o alta și pe 28 septembrie a treia. S-a ajuns în urma acestor discuții la adoptarea acestui act delegat uh, pe data de 7 decembrie. Actul delegat a fost transmis mai apoi Parlamentului European. Modificările propuse se referă la două categorii diferite. În primul și în primul rând avem de a face cu ajutări, a, ă, ajustări ă, și modificări aduse hărților pentru a se reflecta îmbunătățirile obținute între timp la nivelul rețelelor. În al doilea rând, în momentul în care a, pragurile cantitative sunt depășite, se produc noi modificări necesare. Aceste modificări sau aceste plafoane cantitative se referă la căile navigabile interne, la transportul aerian și cel maritim. Se fac modificările pornindu-se de la cele mai recente statistici ale Eurostat. Comisia a primit 220 de solicitări de modificări, modificare. Am uh, respins 15 uh, solicitări. Am avut mai multe motive pentru acest lucru. Unele solicitări nu aveau nimic de a face cu domeniul de aplicare al exercițiului. Um, s-au propus modificări la uh, rețeaua de bază, ori exercițiul acesta nu are nimic de a face cu rețeaua de bază, ci doar cu cea comprehensivă, extinsă, și am mai respins unele cereri din pricina faptului că pragurile nu au fost atinse, plafoanele nu au fost atinse sau uh, pur și simplu informațiile nu au fost suficiente. Din cele 235 de solicitări, 211 se refereau la adaptări la nivelul rețelelor uh, uh, feroviare, maritime și uh, rețelelor rutiere. Când vine vorba despre porturi, am adăugat o serie de porturi în uh, acest uh, act delegat și un singur aeroport. Acest exercițiu va fi repetat periodic, vor apărea prin urmare în anii următori noi acte delegate noi ne dorim ca acest exercițiu să fie desfășurat odată la 2-3 ani. Bineînțeles, de fiecare dată Parlamentul European și statele membre vor fi uh, implicate în negocieri. Trec acum la cel de-al doilea act delegat și extinderea rețelei TNT. Anexa 3 de la regulamentul TNT, în momentul în care, în care regulamentul a fost adoptat în 2013, conținea deja hărți indicative TNT pentru anumite state vecine. Era vorba despre statele din vecinătate care, cu care aveam cele mai strânse legături. Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția. Dar mai existau și uh, hărți indicative pentru Turcia și Balcanii Occidentali. Articolul 49.6 din regulament ne oferă posibilitatea de a adopta acte delegate pentru a adapta aceste hărți indicative, pornind de la acordurile la nivel înalt încheiat între Uniunea Europeană și respectivul stat din vecinătate. În ultimii ani am reușit să întărim uh, cooperarea cu statele vecine rețeaua comprehensivă a fost uh, definită pentru Balcanii Occidentali, pentru Turcia și pentru Arba- Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Probabil că vă amintiți, anul trecut am promulgat un act delegat, delegat cu privire la rețeaua din Balcanii Occidentali. Acum vrem să mergem chiar mai departe, să definim hărți indicative pentru rețeaua din Turcia și din, uh, pentru rețelele din statele parteneriatului estic. Un uh, acord la nivel înalt între Uniunea Europeană și respectivele state a fost încheiat pe 21 iunie 2016 la Rotterdam. Asta chiar înainte de zilele tente pe care le-am organizat anul trecut, după cum vă amintiți. Acordul uh, include harta indicativă care este inclusă la rândul ei în acest act delegat. Uh, autoritățile din statele membre au fost, bineînțeles, uh, consultate de către Comisia Europeană, Parlamentul a fost reprezentat de asemenea, am avut grup, ședințe ale experților organizate în decembrie 2015, martie, septembrie și decembrie 2016. Acum Uh, regulamentul astfel amendat va fi uh, uh, adoptat de către Comisie la finele lunii acesteia și mai apoi va, fi, va parveni Parlamentului European. Ce ne dorim prin acest regulament? Ne dorim ca relația cu vecinii să fie întărită. Acest exercițiu însă nu vine, nu oferă noi drepturi statelor din vecinătate, ci ne dorim să ne concentrăm mai bine pe prioritățile comune și să ne asigurăm că și statele din vecinătate folosesc exact aceleași standarde ca și noi în domeniul acesta al uh, dezvoltării infrastructurii. Vreau să vă anunț că uh, am organizat un exercițiu similar cu statele din uh, zona Mediteranei la Rotterdam, din păcate, n-am reușit să ajungem la un acord cu aceste state, dar continuăm să lucrăm asupra unei definiții comune cu aceste state. Vă mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, stau la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări. Vă mulțumim, domnule Versini, vorbiți la fel de bine engleza ca și franceza, dar puteți să vorbiți și franceză, să știți este una dintre limbile de lucru la instituțiile europene. Îi dăm acum cuvântul raportorului nostru, domnul Ertug. Ja, vielen Dank. Ähm, auch an den Vertreter der Europäischen Mulțumesc foarte mult uh, și uh, către responsabilul Comisiei. Am spus-o deja și o să o mai spun și astăzi. Sunt convins că pe lângă programul Erasmus Plus, aceste rețele transeuropene uh, sunt poate cel mai bun lucru pe care l-a realizat Uniunea Europeană și uh, l-a adus statelor membre. De aceea mulțumesc încă o dată tuturor celor care în comisie la Parlament sau în Consiliu au lucrat la acest proiect. Nu am neapărat o întrebare, dar uh, m-am uitat uh, spre viitor și mă refer la ultima perioadă, în primul rând. Am vorbit uh, despre rețelele acestea uitându-ne spre viitor și am constatat că viziunea până în 2021 um, ne uh, obliga să facem o revizuire a acestor rețele. Totuși am aflat că s-au făcut multe în interiorul Uniunii, mai ales cu țările vecine, adică lucruri concrete. Uniunea Europeană cu ajutorul mijloacelor pentru infrastructură și cu ajutorul proiectelor existente, are o pârghie geopolitică pe care nu am folosit-o sau nu am discutat-o întotdeauna. O pârghie la care nu ne gândim întotdeauna. Avem o politică, o gândim în termen largi, avem o pârghie geopolitică, dar nu o vedem întotdeauna sau uh, Uh, nu vedem mijloacele pe care le putem folosi pentru a o realiza. Pe lângă laudele pe care le-am exprimat, vreau să întreb Comisia dacă s-a gândit să facă pregătirile pentru revizuirea rețelelor transeuropene de transport și în ce măsură știe în ce direcție dorește să meargă cu îmbunătățirile, ce se poate optimiza și unde uh, se pot uh, identifica lacunele acestei legislații. După 3-4 ani, eu cred că ar trebui să putem fi în măsură să facem un inventar. Și apoi să facem o declarație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ertug. Acum vreau să dau cuvântul domnului Vim Van de Camp. Doamnă președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să-i mulțumesc um, raportorului și știu că și raportorul din umbră nu este aici, domnul Piper. Eu vreau însă să întreb ce s-a întâmplat uh, până la urmă cu acest dosar. Eu știu că este un dosar foarte vechi, uh, iar deputați precum Ertug și Piper trebuie să urmărească dosarul. E foarte bine. Apoi, de obicei, uh, diavolul se găsește în detaliu. În această după amiază discutăm aici o temă care are consecințe foarte mari asupra investițiilor în coridoarele TNT. Sper că am înțeles bine. Dacă n-am înțeles bine, poate să explicați ce n-am înțeles. Mulțumesc. Da. Mâine vom uh, auzi raportul Curții de Conturi despre investițiile în porturi și vreau să întreb Comisia dacă un astfel de raport are influență asupra investițiilor în TNT. Domnul Ertug a spus că TNT-ul este un mare succes, dar trebuie să avem grijă unde investim. Nimeni nu are nimic de câștigat dacă facem aeroporturi degeaba, care nu sunt folosite. Mi-amintesc, de exemplu, de remarca domnului Kramer despre aeroportele regionale care nu sunt, aeroporturi care nu sunt folosite. Și acum vreau să vă întreb ce se întâmplă tocmai cu investițiile care s-au făcut. Mai am două remarci de la doamna, domnul Marinescu, un comentariu. Domnul Marinescu spusese că se bucură că actele delegate um, se aplică, însă vrem să ne asigurăm că ele corespund și ghidului sau liniilor directoare din domeniul dente. Colegii se bucur, domnul Marinescu, de exemplu, nu apreciază faptul că legătura dintre România și Bulgaria, de exemplu, e, era nerezolvată, adică acei 10 km care lipseau de legătură și acum s-a rezolvat problema, se pare. Și aș fi vrut să mulțumesc pentru că s-a rezolvat această problemă. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Fender. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru informațiile prezentate de comisie privind actele delegate. Uh, uh, sunt, uh, eu știu, ajustări de natură tehnică, dar în momentul în care vorbim de hărți și reprezentanții noștri regional, local, imediat intră în panică nu ni se întâmplă asta prima dată și nu e ușor să ajustăm uh, hărțile la toate detaliile care trebuie incluse. Dar dacă vă gândiți la harta peninsulei iberice, uh, liniile ferate care apar aici cuprind uh, două părți de coridor una care merge de la Valladolid la Santander și de la Valladolid la Victoria, unde nu înțelegem foarte bine dacă e vorba de o linie de mare viteză sau altceva. Nu, nu vedem foarte bine ce s-a întâmplat aici, nu știu exact ce s-a întâmplat aici. Deci nu e o problemă a comisiei, cred, s-ar putea să fie o problemă de reprezentare a hărții. Și apoi încă o chestiune care a generat uh, multe discuții. În sud, linia între Granada și Almeria, e adevărat uh, că este acum uh, supusă unui studiu de impact, dar nu neapărat uh, harta cât uh, raportul a dat naștere unor discuții pentru că administrația, cetățenii din comunitățile locale au înțeles că se critica faptul că nu s-au făcut investiții. Deci vreau să știu dacă în primul caz e vorba de hărți și în al doilea caz este vorba despre raport. Mi-aduc aminte că în trecut, în momentul în care uh, Eh, se făcea o prezentare la această comisie, bănuiesc că s-a mai întâmplat acest lucru, nu? E vorba de date publice, eh, dar știm, nu știm dacă suntem responsabili sau victime. Și nu, toată lumea reacționează, eu știu, primarii, reprezentanții comunităților autonome, uh, tot felul de persoane pentru că se pare că există un raport care la mine n-a ajuns și am vrea să rugăm Comisia să ne informeze și pe noi ce s-a întâmplat, mai ales cei care suntem direct implicați, adică membrii acestei uh, comisii. Dacă un coordonator își înaintează un uh, raport care actualizează situația, ar trebui să ne trimite, măcar așa, din politețe, uh, un mic anunț. Mulțumesc! Merci. La parole Madame Selanova, Mulțumesc. care cuvântul doamna Senialova. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și, în același timp, am o întrebare concretă. sunt anumite chestiuni care nu sunt foarte clare. De exemplu, la anexul 1, 17, 37, 1, 21 pe 38, nu există niciun tronson care se referă la traseul între Brno și Șerov, care face parte din coridorul Baltic și Adriatic. În anexa 1 14 pe 33, vedem totuși că apare acest uh, tronson. Vreau să vă întreb dacă e o modificare, e o eroare sau dacă e o modificare dacă a fost discutată cu Republica Cehă. Aceasta decurge din articolul 49C, unde schimbările de traiectorie sunt admisibile numai când s-a obținut acordul pentru proiect. Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care mi le veți da. Mulțumesc pentru întrebarea noastră foarte concretă. Doamna de Monte, vă rog. Mulțumesc. Vreau să fac și o referire la o chestiune concretă plecând de la previzia că legislația de astăzi permite realizarea unor coridori de, de, pentru mărfuri pe baza acordurilor între statele membre care sunt traversate. Și uh, vreau să fac referire la coridorul de mărfuri 11, care se numește AMBER. Deci întrebarea este cum se poate introduce acest coridor în uh, rețeaua TNT și mai precis cum se poate din partea Comisiei uh, cum se poate face legătura și cooperarea cu porturile din zona baltică adriatică cu coridorul 11, mai ales uh, având în vedere faptul că sunt două porturi vecine, uh, Triest, Trieste și Capodistria, care sunt în apropiere. Dacă tot vorbim de hărți, și asta este o rugăminte, ar fi bine dacă Comisia ar pregăti linii clare din care să rezulte rețelele TNT și coridoarele de mărfuri și coridoarele feroviare. Încă o cerere, dacă se poate, procedurală. Comisia noastră este, se întâlnește astăzi după ce ne-am întâlnit pe 5 decembrie. Între timp s-au luat însă anumite decizii în legătură cu coridoarele și poate că ar fi fost bine să avem ceva coordonare între activitățile noastre și um, ceea ce s-a decis pentru ca să fim conștienți cu toții de deciziile care s-au luat într-o manieră mai aprofundată. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum ultimul intervenient, domnul Kramer, vă rog. Da, Wim Van den Kamp a spus înainte că uh, S-a vorbit despre aeroporturile regionale. Raportul acela a fost o catastrofă pentru că banii europeni care s-au investit nu au avut niciun efect toate cifrele care fusese rădate. Nu fusese atinse nici uh, pe departe. A fost o aruncare de bani. Mâine vom auzi un raport despre porturi. Chiar credeți că o să fie mai bine? E o catastrofă și în domeniul porturilor. Sunt trei porturi într-o distanță de 5 sau 10 kilometri, care sunt toate subvenționate de fonduri europene și toate trei speră că va, vor deveni uh, um, o, un port esențial. Deci ce putem să facem cu un astfel de raport? Asta este ceea ce vreau eu să vă întreb. Ce consecințe are? Continuăm, avem proiecte, miliarde de proiecte de miliarde, 270 de miliarde, de exemplu, unul dintre ele, dintre aeroporturi. Ce facem? Ce consecințe tragem? Pentru că statele membre spun că au nevoie de bani, sunt bucuroși dacă le primesc aceste proiecte, restul nu le pasă la măsurile de construcție, de exemplu, au dat locuri de muncă celor din industria de construcții, deci nu asta este problema lor. Deci nu acolo putem să așteptăm o reacție. Ce facem? Repetăm aceste greșeli pe viitor sau învățăm din ele? Întotdeauna le spuneam elevilor că trebuie să devii mai inteligent după ce faci erori, dar aici n-am senzația că se aplică. Mulțumesc. Al doilea punct. Comisia ne poate oare garanta că procedura de comitologie va respecta și criteriile? Criteriile sunt valoarea adăugată europeană, minimizarea costurilor externe și conexiunile cross-border, transfrontaliere. Știți că de 30 de ani investim acolo și totdeauna am spus că e doar un mozaic. Vorbeam de 110 milioane în această dimineață. Ce consecințe are însă în ceea ce privește presiunea pe statele membre pentru ca să nu se gândească numai la proiectele lor naționale mari, ci și la valoarea adăugată europeană? Și foarte mulți miniștri uh, de transporturi nu se gândesc deloc la aspectul acesta. Un al doilea punct, ce comportament are Comisia când, de exemplu, directiva pe, uh, nu este aplicată? Directiva aferentă, de exemplu, mi-a spus președintele Juncker, care este un expert în politica de transport și, și în politica de finanțare, aș spune eu, le-a spus cehilor că la, la 10 proiecte de șosea nici nu mai trebuie să se gândească la regula de repartizare. E corect așa ceva? Nu se poate să ne spună un președinte de comisie că nu contează legislația europeană, poate fi încălcată. Ce faceți dumneavoastră ca și comisie? Ce facem? Verificați? Avem vreun raport din partea dumneavoastră? N-am auzit nimic, am auzit de la ceși ce s-a întâmplat, dar nu se poate să fie adevărat așa ceva. Al treilea punct, actele delegate. Sunt foarte sceptic, să știți. Ele se regăsesc în tratatul de la Lisabona, dar uh, experiența mea din Parlament arată că Comisia și Parlamentul fac tot și, uh, și Consiliul fac totul pentru a uh, nu le permite să se pună în aplicare. aplicare. De exemplu, la TNT, la rețele, dacă vrem să le extindem, e o chestiune doar tehnică? Nu trebuie și noi să ne dăm părerea? De ce nu trebuie să ne dăm și noi părerea? Deja de 2 ani ne-a spus că lucrați acolo, la dosar. Acum suntem noi informați și putem spune doar da sau nu nici măcar nu putem face o contrapropunere sau nu putem face o modificare, putem spune doar da sau nu. Și dacă suntem tratați așa, totuși trebuie să nu uităm că pentru a avea un stat de drept în Europa trebuie să avem și un parlament, nu putem avea doar o comisie și doar un consiliu. De ce nu contăm și noi? Am spus că am discutat, de exemplu, trei ani despre mecanismul colectarea Europei, n-a fost simplu deloc, cum pot confirma și raportorii, dar acum se extinde. Câteva extinderi mi s-au părut bune, dar de ce suntem informați doar acum? Și când ceva mi se pare greșit, nu pot să spun decât da sau nu. Nu se poate să funcționăm așa pe viitor. De aceea vreau să vă întreb, la ce v-ați gândit? De ce Parlamentul nu a fost implicat mai repede? De ce suntem excluși, de fapt, deși suntem o parte a legislației, suntem o parte a uh, mecanismului decizional? Mulțumesc. Doamna Aiela Sender, un minut, vă rog. Mulțumesc. Vreau să reacționez la cele spuse de domnul Kramer referitor la cele spuse de Curtea de Conturi, mai ales despre aeroporturi. Cont, uh, mă rog, la cont am văzut că sunt uh, niște nereguli, uh, critica Eh, se referă doar la momentul de vârf al crizei, dar cred că la un moment dat oarecare trebuie să dezbatem că trebuie să îi ajutăm și pe cei mici, pentru că megaporturile și aeroporturile unde vin mega eh, embarcațiunile, la un moment dat ale cale trebuie să ne gândim la, eh, eu știu, embarcațiuni mici, de dimensiuni medii, medii și uh, au și ele dreptul să trăiască. Adică nu să-i aducem pe unii împotriva celorlalți și să uh, ne gândim că există o densitate mare a infrastructurii față de marea capacitate a Statelor Unite, unde, sigur, au teritoriu, au avioane oricum. Deci situația e diferită. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Kramer. Trebuie revizuite anumite chestiuni dar dacă ne gândim la rapoartele eh, Curții de Conturi, eu ar, cred că ar trebui revizuite încă o dată. Domnule Kramer, aveți un minut. Foarte pe scurt, uitasem de un proiect. Um, căile ferate cehe le-au oferit uh, germanilor să aibă un tren direct expres de la Praga peste Passau către München. Dacă însă 1,2 km de cale ferată lipsă se poate, se poate uh, umple. Deci puteți să ne spuneți de ce, de ce nu se pot uh, găsi fonduri pentru a pune o cale ferată pe 1,2 km pentru a avea acest uh, tren rapid? Mi se pare că totuși merităm un răspuns aici. Bun, comisia are cuvântul acum, domnul Iarsini. Nu aveți foarte mult timp, dar vrem să ne dați câteva răspunsuri. Am zis răspunsuri, nu la toate întrebările, răspunsuri. Poate unele răspunsuri nu sunt neapărat de competența noastră. Mulțumesc, doamnă președinte, o să încerc să vorbesc foarte pe scurt și să vă răspund cât se poate de precis. În primul rând vreau să-i răspund domnului Ertug, Revizuirea liniilor directoare în RTNT a fost prevăzută în regulamentul ca atare pentru ca să înceapă începând cu anul 2023. Deci în momentul de față nu este prevăzută o revizuire a RTNT, a regulamentului, și motivul pentru care această dată poate să pară oarecum îndepărtată este că în momentul adoptării regulamentului RTNT, legislatorii au estimat că pentru a uh, stabili o rețea transeuropeană de transporturi, ar fi trebuit să se garanteze o anumită stabilitate și previzibilitate pentru întregimea actorilor, uh, pentru toți actorii, așadar. Și deci acum, cu actele delegate, încercăm să arătăm cum Uh, acest regulament poate să fie, deci, fidel față de evoluțiile din rețea, cum le integrează și mai ales cum progresul care s-a făcut în realizarea acestuia se reflectă în realitate. Dar nu se va schimba strategia noastră generală, care este regulamentul pentru care și dumneavoastră a fost raportor, dacă nu mă înșel, în 2013 și care stabilește o, o linie de urmat până în 2023. Și pentru ca să răspund la domnul Van den Kamp, la întrebarea domnului Van den Kamp și la întrebarea domnului Kramer, care m-au întrebat despre legătura cu finanțarea. În realitate, acest exercițiu pe care am încercat să l descriu ca pe un exercițiu tehnic uh, și de încercare de a realita uh, realitatea din rețea, um, arată uh, vrea să arate care sunt ajutoarele financiare care se pot aduce acestui proiect. Stabilirea finanțării se face prin mecanismul pentru interconectarea Europei. Aici Comisia face o verificare a proiectelor, ceea ce ține de valoarea adăugată europeană, adică de respectarea tuturor criteriilor care au fost stabilite în, la începutul proiectului. În cadrul uh, acestor condiții la începutul contractului se fac și recomandările din partea Curții de Conturi. Uh, există raportul, de exemplu, despre transportul maritim de mărfuri, dar mai sunt și alte rapoarte care au fost adoptate de către Curtea de Conturi despre buna utilizare a fondurilor europene în totalitatea lor, nu numai mecanismul pentru corectarea Europei, conectarea Europei. Trebuie să se garanteze o susținere cât mai eficientă și să se respecte prioritățile europene. După cum știți, ideea nu este de a avea un mozaic de proiecte, ci ceva coordonat în cadrul coridoarelor care sunt stabilite în regulament. Alt ceva ce pot să vă spun este că se face de adesea distinția între proiecte mari și proiecte mici. Poate că în trecut s-a putut spune că atenția era mai ales acordată proiectelor mari. Însă, de curând, de ceva timp, Comisia se uită și la proiectele mai mici, de exemplu la proiectele transfrontaliere și în um, cererea de oferte care este în curs în momentul de față, s-au definit uh, priorități pentru proiecte de tip conexiune între Germania și Republica Cehă sau altele similare astfel de proiecte mai mici, proiecte feroviare care ar putea aduce o conectivitate mai bună în Europa. Fiind dat că e vorba de analize de impact de mediu, e vorba de o cerință a regulamentului EMIE uh, adică proiectul um, Mecanismul a Europei și uh, este foarte bine că avem o analiză de impact de mediu, de exemplu, în toate aceste proiecte. Dacă ar fi să ne uităm la proiectele specifice, pentru ca să-i răspund doamnei Ayala Sender – în legătură cu conexiunile între Vaia Dolid Santander și Vaia de Lid Vitoria. E vorba de fapt de rezoluția pe care am adoptat-o pe hărțile europene, pentru că aceste două linii rămân linii mixte, deci care au potențial de a deveni de înaltă viteză, de mare viteză și autoritățile spaniole s-au angajat să o facă, iar uh, reprezentarea lor pe hartă nu schimbă acum nimic la uh, față de ceea ce aveam pe hărțile anterioare. Cele două culori, verdele pentru convențional și violetul pentru restul, sunt uh, reprezentate pe toate tronsoanele. Deci, când e vorba de Almeria Granada, de secțiunea sud, această linie a fost confirmată ca o linie convențională care face parte din rețeaua principală până în 2030, iar uh, se prevede o mare viteză pe acest tronson, însă pe această linie, dar dincolo de 2023 sau 2030, uh, iată de ce nu sunt menționate ca atare pe hartă. Și ca să-i răspund și doamnei Senalova despre rețeaua din Republica Cehă, sunt dispus să verific acest punct împreună cu dumneavoastră, dacă doriți. Actul delegat de care vorbim astăzi nu aduce însă nicio schimbare rețelei cehe. Nu s-a făcut nicio cerere de modificare din partea autorităților cehe pe uh, rețea. Harta nu se va schimba față de 2013 și de aceea sunt gata să verific acest punct cu dumneavoastră se poate să avem o nouă rezoluție la document datorită imaginilor și poate că de aceea trebuie să facem o clarificare pe grafic. Dar pot să vă confirm că nu e nicio schimbare în legătură cu Republica Cehă și ca să-i răspund și doamnei de Monte uh, despre coridorul de marfă numărul 11. E vorba de un coridor care este în curs de negociere în cadrul coridoarelor de marfă uh, care nu are legătură cu rețeaua TNT, e vorba de mărfuri, iar uh, porturile pe care le-ați menționat dumneavoastră fac parte din rețeaua RTT, ceea ce s-a confirmat și cooperarea este deja prevăzută în coridorul Baltic-Adriatic. Iată, deci, ce aveam eu să vă spun ca să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Versini. Și vom continua acum uh, reuniunea noastră și o să cer, vă rog, tuturor celor care nu sunt uh, membri sau uh, lucrează pentru Parlamentul European să iasă din, uh, din sală pentru că vom trece la partea cu ușile închise. Deci aici pot rămâne ceilalți. Mulțumim membrilor Comisiei Europene, mulțumim jurnaliștilor. Vă rugăm să ne lăsați acum între noi ca să discutăm ce avem de discutat.